Uh, very good afternoon, ladies and gentlemen. Um, welcome to... Uh, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la ședința noastră. Vom avea foarte multe lucruri importante de discutat astăzi. Aș dori să salut reprezentanții Comisiei care ne vor uh, vorbi despre directiva pentru concesiuni și acum, comunicările președintelui. În primul rând, această întâlnire este transmisă live pe internet. Deci îi salut pe toți uh, cei care ne ascultă și ne urmăresc pe internet. Sper că calitatea experienței utilizatorilor internetului va fi una bună. Așteptăm oricum informații din partea noastră despre, acest, despre această calitate. Acum, comunicările mele înainte să trecem la ordinea de zi. În primul rând, are constituentă în 23 ianuarie, dacă nu mă înșel, și am fost reales în calitate de președinte al acestei comisii. Pe data de 23 ianuarie am avut o întâlnire foarte bună cu coordonatorii, întâlnirea în care am discutat programul viitor și am discutat organizarea pentru următorii doi ani și jumătate, ținând cont de faptul că avem un program legislativ um, bogat care ne așteaptă în această perioadă. Vă vom transmite sau deja am transmis membrilor o carte a calității despre cum dorim să ne organizăm um, întâlnirile și termenii limite și așa mai departe. Această carte poate fi regăsită și pe pagina noastră de internet și ne pregătim și programul de lucru pentru uh, acest an. Este un document foarte util, după părerea mea. Aș dori să-l salut astăzi pe Gino Trematera, noul nostru vicepreședinte. Bine ați venit! Dumnealui nu a putut să participe, din păcate, la uh, prima întâlnire în care a fost ales Brezidiul. Nu știu dacă doresc să spui câteva cuvinte de introducere. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să spun câteva cuvinte, să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin faptul că m-ați ales uh, vicepreședinte la întâlnirea din ianuarie. Din păcate nu am putut să particip la respectiva întâlnire, așa cum a spus domnul președinte nu mă simțeam foarte bine la momentul respectiv. Cu toate acestea aș dori să vă mulțumesc și mă onorează funcția în care m-ați uh, ales. Pot să vă asigur că mă voi angaja cu tot sufletul în munca care ne așteaptă. Vă mulțumesc din nou și doresc să îmi cer scuze pentru faptul că nu am putut să particip la acea întâlnire. Vă mulțumesc, domnule Trematera, și noi așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră. Vicepreședinții acestei comisii au un rol foarte important și cred că acum este momentul să îi mulțumim Laurei uh, Cumi, care este fost, fosta vicepreședinte acestei comisii. Se ocupă acum de un dosar foarte important referitor la standardizare. Acum, aș avea câteva alte comunicări importante. În primul rând, aș dori să știu dacă sunteți uh, de acord să discutăm posibilele negocieri timpurii uh, făcute cu Consiliul și aș dori să vă aduc aminte de practica care a fost urmată în mod consecvent în această comisie și o practică care a devenit uh, oficială. Înainte să Uh, dăm un mandat raportorului și raportorilor din umbră să negocieze cu Consiliul un acord în prima lectură, Comisia trebuie să adopte mandatul respectiv. Trebuie să se ajungă la un acord și în ceea ce privește echipa de negociere. Există două dosare tehnice importante. Unul de care se ocupă domnul Van de Cam despre uh, tricicluri și quadrucicluri, un alt dosar de care se ocupă domnul uh, Panțeri, Uh, despre regulamentul pentru tractoare. Eu am primit o notă din partea președintelui grupului de lucru care mi-a spus că, uh, după părerea lui, negocierile pot fi in- inițiate. Uh, a avut loc, de fapt, și procesul de consultare înscris a coordonatorilor. În urma acestui proces s-a ajuns la concluzia că un singur grup politic care rezerve, alte obiecții nu au fost exprimate, dar trebuie să votăm pe baza noilor reguli um, acest mandat aici în comisie și ce aș propune să facem, dacă nimeni nu obiectează acest lucru, să discutăm acest punct după ce votăm. După acest vot uh, vor putea, vom putea să dăm uh, cuvântul celor doi raportori să ne spună unele lucruri pe care le consideră fi importante. Văd că toată lumea este de acord. Foarte bine. Acum o altă comunicare. Biroul Parlamentului a cerut tuturor comisiilor să-și revizuiască calendarul. Pentru că se dorește economisirea costurilor uh, cu uh, interpretarea. Comasarea, se dorește comasarea întâlnirilor de luni și marți, uh, pe marți și pe miercuri pentru a nu mai exista costuri pentru luni. și se muncește din greu pentru redactarea unei propuneri în legătură cu acest nou calendar. Pe mine mă îngrijorează următorul lucru, ținând cont de programul încărcat, uh, până la urmă ar fi vorba de o reducere de patru sesiuni, patru întâlniri va trebui să nu le mai organizăm. Deci Poate vom reuși să ameliorăm altfel situația, însă trebuie să așteptăm să vedem propunerile concrete făcute în acest punct de vedere. Cred că și coordonatorii politici ar trebui să știe care este situația și știți foarte bine că ne așteaptă unele propuneri cheie uh, incluse în actul pieții, pieței unice, Consiliul European condus de domnul Van Rompuy a spus în plenară săptămâna trecută că se așteaptă să aprobăm cât mai repede aceste dosare. Deci mi se pare curios faptul că avem tot mai puțin timp la dispoziție și trebuie să aprobăm tot mai multe lucruri. Oricum, ordinea de zi uh, este adoptată. Um, dacă nu se fac uh, obiecții până la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Haideți așadar să începem acum unul dintre aceste dosare critice din piața unică. Este vorba de a treia directivă dintr-o serie de directive care își dorește uh, reformarea achizițiilor uh, publice. Este vorba de uh, contractele de concesiune. Filip Juvin este raportorul comisiei noastre și aș dori să invit și pe raportorii din umbră să-și exprime părerea după uh, după ce vom auzi această prezentare. Însă, în primul rând, va avea cuvântul Comisia doamna Johanna Șicovska, care s-a angajat cu foarte multă energie în acest uh, dosar. Dumneavoastră ne va ține o, o prezentare, după care vom avea, vom avea discuția cu raportorul domnul Juven și cu raportorii din umbră. Nu știu dacă domnul Juven dorește să ia cuvântul înaintea comisiei. Nu. Comisia cred că va avea prima cuvântul. Dacă nu mă înșel, uh, există și reprezentați din partea Consiliului și haideți să trecem direct la această prezentare. Doamna Șicovska, aveți cuvântul. Chairman, and thank you very much for giving Commission opportunity. Vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să vă mulțumesc pentru că ne dați oportunitatea să prezentăm această propunere. În primul rând, aș dori să vă spun care sunt motivele care stau la baza propunerii noastre și să vă prezint pe scurt care este structura acestei propuneri. Cred că ar trebui să încep să spun că principalul obiectiv pentru regulile acordării contractelor de concesiune sunt aceleași reguli ca și în cazul achizițiilor publice. Ne dorim un proces transparent pentru a obține cele mai bune rezultate. Este același motiv pentru că și concesiile se încadrează în acest domeniu al achizițiilor publice. Însă, în momentul în care discutăm despre reformarea achizițiilor publice, discutăm de simplificare, despre eficientizare, când discutăm despre concesiuni, încercăm să stabilim niște reguli fundamentale sau, cu alte cuvinte, să ne asigurăm că rezultatul, uh, re, rezultatul uh, în urma acestor uh, contracte este același ca și în cazul achizițiilor publice. Dacă este să vedem care este situația legată de legislația secundară pentru uh, achizițiile publice, această imagine ne prezintă situația foarte bine. Ne prezintă situația foarte bună. Dacă ar fi să ne punem aceste întrebări despre cum se publică contractele, cum se face un apel dacă nu, cineva nu este de acord cu o decizie, uh, vedem că la uh, concesiile pentru servicii există foarte multe semne de întrebare la care nu se răspunde deloc. Deci există doar prevederi în uh, tratate și nu există o uh, legislație secundară. Deci de ce avem nevoie de această legislație secundară? În primul rând, pentru a ne asigura că banii publici sunt sunt cheltuiți într-un mod eficient. Asemenea, reguli ar îmbunătăți accesul la Uh, piețele de concesiuni și apoi suntem convinși că asemenea reguli ar facilita crearea unor parteneriate uh, public-private. Ar fi mobilizat astfel mai mult uh, capital privat și ar, ar fi ajutată inovarea și, în general, procesul de investiții. Cred că uh, trebuie să discutăm și despre ce nu discută această propunere pentru a răspunde Uh, pentru acest lucru, uh, dacă facem acest lucru, înțelegem de ce trebuie să facem această propunere. Noi nu ne dorim privatizarea serviciilor. Acest uh, regulament nu își dorește privatizarea nici unui sector. Nu ne dorim să forțăm autoritățile publice să, să-și externalizeze serviciile și nici nu ne dorim stabilirea unor standarde calitative despre cum sunt furnizate serviciile. Acest lucru trebuie să-l facă autoritățile publice. Același lucru este valabil și pentru condițiile de uh, acces pe, într-un sector econ- economic. Următoarea imagine, vă rog. Înainte să elaborăm această propunere, am realizat mai multe uh, studii și mulți pregătitoare. După părerea mea, este vorba de un proces foarte robust uh, de pregătire acestei propuneri. Uh, am uh, cerut uh, redactarea a trei studii, am avut o consultare publică, am avut mai mult de 60 de întâlniri bilaterale cu toți actorii implicați din toate statele membre și acest proces continuă uh, parțial și am analizat care este situația reală și situația legală. Următoarea imagine vă prezintă câteva cifre și nu, nu sunt toate cifrele care se regăsesc în analiza de impact, dar sunt câteva exemple. 41 dintre cei care au răspuns uh, au spus că există o problemă cu, bari- cu obstacolele de intrare pe această piață, 37,3% au spus că nu există uh, transparență, 44% uh, din respondenți uh, au spus că contractele sunt atribu- atribuite în mod uh, direct, și 61,6%, la, 61,6% au spus că este nevoie de mai multă transparență. Ce am înțeles în urma acestor studii de impact? Și poate o să mai fac aici o remarcă. Analizele de impact au fost greu de făcut dintr-un motiv simplu. Datorită lipsei de transparență pe care am amintit-o deja, de fapt, nu prea există niciun fel de date sistemat- uh, sistematice sau agregate despre această piață. Acesta este un motiv uh, pentru care uh, am, a trebuit să organizăm o consultări atât de multă. Pentru că doar așa uh, am putut să depășim această situație în care nu există foarte multe date precise despre această piață a uh, concesiunilor am ajuns la concluzia că există trei uh, probleme. Lipsa de, um, de certitudine legală, existența unor obstacole de intrare pe această uh, piață, care provin de la faptul că nu există reguli naționale sau reguli care definesc acordarea unui asemenea contract, dar există și practici foarte diferite între autoritățile naționale. Link to the direct awards. În final, o protecție juridică insuficientă pentru ofertanți. Toți cei care licitează beneficiază de anumite măsuri de protecție, indiferent de concesii, aceste protecții nu sunt garantate la nivel european. De asemenea, este important să comentăm coincidența dintre ce s-a găsit în acest studiu și uh, concluziile unui studiu efectuat de Departamentul Politici al acestei instituții, studiu efectuat în 2010. Departamentul de Politică și de Economie Științifică a conchis că lipsa de reguli duce la un mozaic pe striț de legi la nivel național, că există distinții între concesii și contracte, că dreptul procesual este inco incoerent și că nici operatori economici, nici autoritățile publice nu au de câștigat de pe urmă acestei situații. Studiul a fost făcut la un an după ce Comisia și-a încheiat propriul raport și ne bucurăm să vedem că rezultatele sunt cam aceleași. Ce opțiuni avem în vedere? Am <clears throat> avut în vedere trei posibilități, reguli de bază, reguli detaliate și reguli mixe. Regulile de bază înseamnă reguli care se aplică concesiunilor de lucru în prezent, ar implica o anumită transparență, însă certitudinea juridică este mai redusă. La reguli detaliate avem în vedere reguli aplicabile contractelor publice. Asta care să spun la acele comentarii conform cărora regulile în forma actuală propusă sunt prea detaliate. <clears throat> sunt detaliate, însă nu e nivelul de detaliu uh, comparabil cu cel de la contracte publice. Și în final, reguli mixe pe care noi le vedem ca cel mai bun compromis între ceea ce este disponibil pentru concesii și contracte publice. Aceste reguli au în vedere dispoziții de bază referitor la transparență, la garanțiile procedurale, pe criteriile ajustate de acordare și ar trebui să sublinez aici și cooperarea public-public, ceea ce face într-adevăr cadrul general să fie puțin mai complicat, însă apelul de a include reguli privind această cooperare public-public a venit la solicitarea pieței și ni se pare că e o dimensiune esențială. Am considerat că este foarte important să le includem în cadrul general al concesiunilor. Considerăm prin urmare că cei care vor avea de câștigat vor fi de o parte autoritățile contractante, 82% dintre respondenți au confirmat această opinie. În al doilea rând, utilizatorii, pentru că prețul este mai redus și calitatea sporește. Și în, fi, în final, firmele care la rândul lor consideră că accesul la piețe și informarea în legătură cu contractele de concesionare va fi simplificat. Asta conform 83% dintre respondenți. Cum rămâne cu arhitectura propunerii? Care este abordarea pe care am adoptat-o? Am considerat că cel mai simplu ar fi să avem un singur manual de reguli pentru concesiuni. În prezent sunt două directive Centrul clasic și utilităților, ne-am considerat că ar fi mai ușor pentru uizatori și pentru autoritățile contractante să lucreze cu un singur set de reguli și de aceea am decis să avem toate regulile într-un singur text. Nu e vorba doar de a fuziona două texte, pur și simplu, e vorba aici și de a elimina anumite reguli care crea o serie de discrepanțe între sectoare, asta pentru a avea întregul ansamblu mai ușor, mai, a face întregul ansamblu mai ușor de utilizat și de înțeles. De la primul și până la ultimul articol am dat curs drept jurisprudenței curții. Dacă vă uitați la definiții, obligațiile de transparență, garanțiile procedurale și remedii de speguit, toate au fost incluse în text în forma declarată de Curtea Europeană de Justiție am clarificat lucrurile și mai mult. Am spus că uneori au existat discrepanțe între propriile decizii ale curții și am încercat să eliminăm acest lucru. Și în final, flexibilitate. <clears throat> Să descriu acest aspect mai mult detalii imediat, însă flexibilitatea înseamnă o marjă de manevră mai mare pentru autoritățile contractante, precis în conformitate cu ceea ce ne-au spus utilizatorii, beneficiarii concesiunilor. Care este domeniul de aplicare? În primul rând, toate contractele de concesiune care depășesc 5 milioane de euro ca valoare. Am uitat la câteva opțiuni. Plus să vedem care este valoarea contractului de concesiune în diferite sectoare și am sugerat această valoare de 5 milioane, atât pentru servicii clasice, utilități sau alte lucrări. <clears throat> Am exclus cooperarea public-public, am exclus și sectoarele care deja sunt reglementate de dispoziții sectoriale, transport, servicii aeriene și un regim simplificat pentru serviciile sociale. Există o obligație de transparență. Practic aceasta este singura obligație, transparență. Ca să explic foarte pe scurt, am rafinat puțin definiția. Definiția forma existentă era neclară. Curtea spunea că elementele de risc trebuie să fie luate în calcul. Definiția actuală nu ia în considerare aceste elemente. Deci am inclus noțiunea de risc, am explicat ce riscuri avem în vedere. Am adus încă o clarificare importantă pentru a arăta limpede că autoritățile sau licențele nu fac obiectul acestei directive. Deci vorbim aici doar de contracte, nu despre acte unilaterale. Mai departe, am prevăzut publicarea în jurnal oficial, expo și exante. Am decis de asemenea să definim durația, durata concesiunilor, fără a propune să un plafon, pentru că diversitatea plafonelor și serviciilor este de așa natură încât ar fi imposibil să stabilim o singură durată pentru toate, de aceea le-am corelat la investițiile, cu investițiile făcute. Și întrucât am ascultat ceea ce ne-a spus piața, am considerat că regulile privind modificare sunt esențiale și de aceea am inclus un capitol referitor la modul în care se pot modifica aceste contracte pe termen lung de concesiune. E, e foarte important să spunem acest lucru. Spre deosebire de reforma achizițiilor publice, aici nu se au în vedere proceduri ca atare, ci doar garanții procedurale pe care autoritățile contractante trebuie să le urmeze în încercare de a asigura că își respectă obligațiile care le vin în temeiul tratatului. Există criterii de selecție standard și uh, criterii de excluziune, ușor de înțeles, ușor de aplicat și am modificat această directivă privind despăgubirile. Probabil cel mai important element se regăsește pe următoarea planșă. Din ceea ce am înțeles noi în materie de importanță și flexibilitate, am inclus o serie de criterii de acordare mai deschise. Nu mai suntem limitați la cele tradiționale, ci putem lua în considerare și experiența sau alte, alte, alte elemente definitorii pentru ofertant. Această deschidere este nouă și oferă un plus de flexibilitate procedurii de acordare în materie de contract de concesiune. Ce înseamnă abordarea mai flexibilă? Nu există proceduri obligatorii, nu există reguli prin contractele acordate de concesionari, cum este situația în prezent, nu sunt cote pentru subcontractare, și nu se aplică nici regulile în vigoare în prezent pentru achizițiile publice. Deci toate acelea lipsesc. Flexibilitatea menționată deja în materie de criterii de selecție, excluziune și acordare. Achizițiile electronice, amânarea cu 5 ani și nu numai 2 după intrarea în vigoare a propunerii și reguli mai simple pentru conflictul de interese. În concluzie, propunerea rezolvă problema accesului insuficient la piață și a nivelului de certitudine juridică inadecvat. Acest lucru a fost subliniat de Consiliul European săptămâna trecută. Accesul la piață era unul dintre cele trei elemente care ar încuraja creșterea economică. Se aplică, în al doilea rând, doar atunci când autoritățile publice decid să uh, transfere această sarcină către o parte terță ce vor trebui autoritățile contractante să facă, publică un aviz și dau curs garanțiilor procedurale, nu procedurii stricte. În final, am pus toți ofertanții pe picior de egalitate, pentru că avem 27 de cadre juridice în prezent și asta ar fi imposibil admiteri. Și în ultimul rând, considerăm că această directivă ar putea, ar da posibilitatea unei justificări mai clare a banilor publici cheltuiți. Propunerea a fost prezentată Consiliului pe 17 ianuarie a fost uh, relativ bine primită, câteva state membre s-au declarat clar pentru și altele au sprijinit obiectivul acestui text. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult pentru o propunere extrem de clar formulată. Am primit copii ale planșelor, le veți găsi pe site-ul nostru web. Vă mulțumim foarte mult pentru clarificările aduse. Acum am să dau cuvântul colegilor. În primul rând, domnul raportor, uh, domnul Juvin, apoi raportorii din umbră, domnul Panțeri, pentru Socialiști și Democrați, Narule, Dion nu este aici și eu sunt uh, coraportor din umbră, apoi domnul Salvini, domnul Schwab este prezent. Salutăm și pe domnul Tarabella, care este raportor pentru directiva paralelă pentru achizițiile publice și domnia sa ar dori să intervine eventual, doamnă Gebhardt și oricine altcineva. Avem o jumătate doar la dispoziție, deci cred că o să putem trece prin multe întrebări și o să avem timp să dăm cuvântul încă o dată comisiei la final. Domnule Juvan, primele reacții, comentarii? Merci, monsieur le président, merci, madame. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă, pentru această prezentare oare cum să încep? De fapt, din motive pe care încă nu mi le pot explica, însă sper că dezbaterea le va putea lămuri, este vorba despre un text care face obiectul unor plângeri ale unora sau altora. Sunt unii care nu-și doresc uh, acest text deloc, alții spun că textul este absolut indispensabil pentru buna funcționare a economiei de piață, uh, alții spun că au temeri din uh, alte motive și mă tem, domnule președinte, că cu toții va trebui să facem o activitate comună pentru a putea rezolva problemele. Prima problemă este uh, să ne punem întrebarea următoare. Oare acest uh, text este unul util? Aș putea să vă răspund spunându-vă că da, eu cred că acest text este util pentru că dacă ne gândim că avem nevoie de uh, norme comune pentru achizițiile publice, atunci avem nevoie de norme comune și pentru concesiune, evident. Acest lucru este logic. De ce? E bine, toată lumea cred că este de acord și aici mă gândesc și la domnul Tarapela și la raportorii din umbră că Trebuie să înțelegem că e nevoie de uh, norme comune pentru achizițiile publice în European. Același lucru este valabil și pentru uh, concesiuni. Concesiunea reprezintă o categorie uh, specială de parteneriat public-privat. Până la urmă, pe fond, vorbim despre un instrument juridic care să permită delegarea serviciilor uh, publice, nu privatizarea lor, deci delegarea lor pentru o anumită perioadă de timp. Trebuie făcut astfel uh, încât serviciul public să aibă de uh, câștigat. Adică să construim uh, infrastructuri fără un aport total al fondurilor publice sau fără un aport al acestora, măcar. Practic, vorbim de aici despre un partener uh, privat care își asumă un uh, risc. Acest lucru este absolut esențial, asumarea riscului. Așadar, se face această distinție între achiziții publice și concesiuni, o distinție fundamentală, pentru că se transferă aici o responsabilitate. În aceeași măsură, trebuie să reținem ideea că trebuie să facem o uh, distinție între aceste două elemente fără să uităm faptul că e nevoie de norme uh, comune pentru achiziții publice, dar și pentru concesiuni. Un al doilea aspect e că uh, situația economică a Uniunii Europene este cunoscută. Uh, știm că aceste concesiuni ar putea fi locale, regionale sau uh, naționale și că ne-ar putea ajuta la uh, construirea infrastructurilor. Aici un parteneriat public-privat ar putea fi interesant. Dacă ați fi primarul unei comune sau al unui oraș și dacă ați dori să construiți uh, uh, un echipament foarte costisitor sau uh, să construiți o parcare la fel foarte costisitoare, atunci ați putea afla că finanțarea pe care o aveți la dispoziție la nivelul comunei sau orașului nu vă permite această investiție. Atunci ați putea beneficia de acest instrument juridic care să vă permită să folosiți un parteneriat privat, un partener privat care să vină cu fonduri și care să-și asume uh, riscurile. Deci acest instrument juridic este absolut necesar. De ce însă avem nevoie uh, de un instrument juridic de acest uh, tip comun pentru întreaga Uniune? E clar că trebuie armonizate anumite norme. Noi trăim în Europa și Europa are o justificare dacă normele sunt comune operatorul economic uh, trebuie să aibă impresia că beneficiază de certitudine juridică și că nu va trebui să se adapteze, adapteze unor norme diferite dacă acționează în Franța, Italia, Germania și așa mai departe. Asta ne dorim noi. Nici mai mult, nici mai puțin. Să aducem așadar certitudine juridică, pentru că astăzi, într-adevăr, avem concesiuni, însă uh, dreptul este atât de fragmentat încât uh, legislația, de fapt, se creează doar prin jurisprudență. Știu că, practic, pentru un jurist acesta este un uh, nonsens, însă regulile care se aplică uh, se construiesc uh, pe măsură ce evoluează acest fenomen. Oare este logic? Nu, nu este logic. Trebuie să ajungem așadar la o consolidare a normelor un primar sau un uh, antreprenor care acționează pe piață nu trebuie să aibă impresia că îi va cădea drobul de sare în cap. Prin urmare, avem nevoie de niște reguli uh, simple. Și de aceea aici am obiecții la textul comisiei, pentru că pe aici pe acolo mi se pare prea complicat. Oricum, uh, în uh, discuții vom intra în detalii, pentru că prin detalii putem vedea care sunt uh, inconvenientele sau punctele forte. De exemplu, la articolul 26 se insistă pe regulile care vizează atribuirea contractelor de concesiune. Mai întâi e nevoie de un aviz de preinformare, apoi unul de atribuire a concesiunii și așa mai departe. Probabil că totuși există posibilități de a simplifica tot acest proces. Însă, pe de altă parte, haideți să nu uităm că cel mai rău ar fi să nu avem absolut nimic și că că uh, am putea astfel uh, lăsa uh, statele să continue să atribuie concesiuni pe piețe importante adesea, pornind de la reguli, să zicem, personale sau care diferă de la caz la caz. Pe de altă parte, însă, am putea să reglementăm la extrem, ceea ce ar fi absurd. Prin urmare, dragi colegi, haideți să reflectăm puțin n-ar trebui să votăm AENA directivă pentru AENA regulă, ci ar trebui să ne luptăm pentru o, o lume stabilă din punct de vedere juridic. Pe această direcție vrem să progresăm. Și apoi mai este o întrebare, e nevoie să emitem lege aici? Da, de ce nu? Pentru că uh, fiecare are poate propriul său interes aici. Domnule președinte, deja am uh, vorbit prea mult, sunt uh, multe chestiuni care vizează textul uh, comisiei și uh, mă gândesc să vă supun atenție un prim document de lucru care însă nu va aduce răspunsuri, ci poate va mai pune întrebări și sper că voi reuși să fac uh, asta în câteva zile. Oricum ne vom pune de acord asupra calendarului, însă în legătură cu calendarul subiectul este foarte complex, domnule președinte. Prin urmare, vă rog să fiți uh, atent, domnule uh, președinte, la un calendar strâns, pentru că acest subiect este foarte important și în legătură cu acest subiect aproape nimeni nu se pune de acord. Prin urmare, Eh, haideți să ne gândim puțin, eh, să ne lăsăm eh, timp și să nu ne grăbim, pentru că uneori graba nu este cea mai bună soluție cu privire la un astfel de text. În legătură cu acest text, unde nu există de consens la momentul în care noi începem să lucrăm, vreau să vă spun că e nevoie de timp și dați-ne, vă rugăm, acest timp. Uh, există un calendar care va merge în paralel cu cel care vizează achizițiile publice pentru că aceste subiecte se uh, intersectează. Mai trebuie să revenim uh, în discuția cu Comisia și la problema definițiilor. Trebuie să vedem puțin cum stă problema riscurilor în legătură cu concesiunile. Cel care își asumă riscul, își asumă un risc practic fundamental. Dacă nu există risc, nu există concesiuni. Pune problema acestui risc fundamental pentru că, până la urmă, este o chestiune uh, juridică fundamentală uh, care generează jurisprudență uh, extrem de diversă. Trebuie să vedem însă cum definim caracterul esențial, pentru că acesta este termenul folosit de comisie. Oare ar trebui excluse anumite activități din câmpul de aplicare? Eu cred că nu. Însă există totuși uh, cazuri uh, specifice unde am putea uh, regândi problema. Există problema unor legături între anumite întreprinderi, legături stabilite între întreprinderi și autorități publice, unde poate ar trebui să mai reflectăm. Mă gândesc că uh, procentul de 82-84% uh, uh, vehiculat în legătură cu activitățile uh, care vizează autorități publice este un procent interesant. Apoi, durata concesiunilor. Dacă avem o concesiune care funcționează, E clar că în spatele ei mai intervin și alte investiții poate nu majore, însă totuși uh, investiții. Prin urmare, trebuie să vedem uh, cum am putea uh, reglementa din perspectivă juridică aceste investiții. Oricum, investițiile trebuie să fie transparente, concesiunile la fel și, din păcate, știu că există concesiuni care nu sunt neapărat pe cât de transparente ni le-am dorit. Dar, domnule președinte, deja am vorbit mult și uh, sper că v-am uh, convins măcar de faptul că vom avea nevoie de timp pentru a analiza acest dosar al concesiunilor. Mulțumesc! Uh, Într-adevăr, uh, propunerea este de fapt una nouă, pe când directiva privind achizițiile publice nu impune decât o revizuire a unei propuneri mai vechi și cred că și uh, colegii o, sunt de acord cu unele dintre aspectele de față de noastră, însă o să vedem cum uh, colabora și pe viitor, sigur. Uh, să vedem reacții inițiale, eventual sau scurte întrebări din partea raportorilor din umbră. Nu mai avem decât până la ora 4 pentru acest punct de pe ordinea de zi. După aceea va trebui să mergem mai departe și mai încolo avem și un vot. Domnule Panțeri, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru acest punct, evident, așa că am să mă limitez la câteva scurte comentarii, ceea ce mă privește. În primul rând, o întrebare, o retorică pentru domnul Juvin. Spuneați dacă a fost vreo nevoie, dacă a fost nevoie de legislație care să reglementeze aceste concesiuni, cred că domnia s-a prezentat o serie de motive pentru care acest lucru este necesar într-adevăr și are multă dreptate, domnul că spune asta, însă cred că, că această directivă trebuie să fie foarte bine analizată. În primul rând, e nevoie de coordonare între concesiuni și revizuirea contractelor publice, a directivelor privind contractelor publice. E nevoie să coordonăm aceste două demersuri. Și un alt lucru care nu a reieșit până acum, dar care este important pentru noi, și anume clauzele sociale E foarte bine să spunem, da, e nevoie de reglementări suplimentare pentru a garanta competitivitatea și mai departe, echitatea între toți jucătorii, însă va îmbunătăți această directivă calitatea serviciilor. Fie că e vorba de parteneriate public-privat, colectarea deșeurilor sau serviciile de furnizare a apei. Și în ceea ce privește etaloanele pentru ocuparea forței de muncă, și asistență socială. Va trebui să le urmărim îndeaproape. Să vorbim și de calitatea lucrărilor, de informare, consultare, acorduri colective și de implicarea forței de muncă în acest proces. Și domnul comisar Barnier a spus că trebuie să nu se scape din vedere aceste dimensiuni. În ceea ce privește definirea riscurilor, care este o chestiune esențială, când e vorba să distingem între concesiuni și contractele simple de achiziții, de adevăr putem spune risc substanțial, însă trebuie să facem o distinție între risc pe plan operațional și disponibilitate. Ce avem e puțin superficial. Avem nevoie de o definire mai precisă a acestor dimensiuni. Sigur, va fi greu să realizăm asta. ați vrea să vă misic dacă e o concesie sau e vorba de acordarea unui drept de a oferi, presta anumite servicii. E nevoie de mai multă claritate la acest capitol. Și domeniul de aplicare este foarte important aici. Ce servicii vor face obiectul? Concesionarea plajelor, de exemplu, intră sau nu? Se vor regăsi în domeniul de aplicare. Asta e important. Uh, dacă ne gândim la detaliile procedurii de acordare. Cred că trebuie să se lase anumite lucruri la atitudinea statelor membre, trebuie să lăsăm o marjă de manevră și statelor membre, să nu uităm directiva privind achizițiile. Acolo nu există o listă prestabilită de criterii sau etaloane. Și dacă spunem că se dorește flexibilitate, astfel de lucruri nu ne ajută în acest sens dacă regulile care se aplică concesiunilor sunt foarte, foarte stricte și stringente. Categoric, e nevoie de transparență în materie de acordare acestor concesiuni pentru ca cetățenii să poată evalua rezultatul final și cred că cei la comisie nu trebuie să scape din vedere acest lucru. Și în final, durata concesiunilor aceasta este definită în termeni generali și lucrurile uh, înregistrează îmbunătățire aici. Însă, n-ar trebui să ajungem la discriminare, la discriminare între ofertanți. Aș întreba Comisia ce fac în, în studiul de impact pentru a, se, pentru a se asigura că acest aspect este acoperit în studiul de impact. Ca să închei, este o lege deosebit de importantă, va dura până să o punem la punct și sper că o să avem acest timp la dispoziție. Sunt sigur că noi vom face tot, tot, cu toții efortul în acest sens. Uh. Vă mulțumesc, domnule Panțării. Uh, știți cine dorește să ia cuvântul din partea liberalilor? Doamna Râle, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la cele amintite de domnul Juven. De ce avem nevoie de această directivă? Eu aș dori să vă aduc aminte ă, da, de două decizii hotărâte, luate în această comisie. De fapt, în, această, în acest moment, comisia trebuie să ă, dovedească dacă piața nu funcționează bine. Și trebuie să spun că am studiat ă, situația foarte bine și uh, Aici sunt uh, sumarizate unele studii, dar uh, nu avem date concrete pentru a putea vedea dacă într-adevăr nu funcționează bine piața în acest domeniu. Acesta este un punct foarte important pentru mine. Uh, din punctul meu de vedere, Comisia nu ne-a prezentat niciun fel de motivație concretă. Apoi, un alt lucru care lipsește din analiza de impact sunt experiențele acumulate în 40 de ani în acest domeniu. Avem experiență de 40 de ani de acordare de uh, concesiuni și uh, au fost abordate diferite probleme, nesiguranța uh, juridică și așa mai departe, dar uh, s-a spus că nu există date, dar există această experiență de 40 de ani și pe baza ei am putea să ne fi gândit, să ne, fi, să ne gândim cum putem să ajungem la acea certitudine juridică um, pentru contractele de concesiune, la fel cum se întâmplă cu achizițiile publice în general. Uh, S-a spus foarte, uh, foarte clar că multe lucruri rămân uh, neclare în domeniul de aplicare, ce se întâmplă cu arendarea unui pământ și așa mai departe. Oricum, pe mine mă deranjează acest lucru cel mai mult. Nu s-a ținut cont de experiența destul de largă acumulată tot în acest domeniu. Apoi, nu s-a ținut uh, cont de anumite teme care există în opinia publică și mă întreb de ce, nu, de ce s-a organizat o dezbatere atât de largă în, atunci când, s-a discutat, când s-au discutat achizițiile publice? Pe de altă parte, nu s-a organizat niciun fel de audiere publică când, în momentul în care s-a pregătit această propunere. După părerea mea, Parlamentul ar trebui să repare lucrurile, să organizeze o asemenea uh, audiere publică. Apoi, aspectul legat de proporționalitate. Întotdeauna uh, am avut uh, ne-am dorit ca în momentul în care se ajunge la o reglementare a acestui domeniu, reglementarea să nu fie foarte largă, să nu fie incluse, de exemplu, serviciile sociale. Însă tocmai aceste servicii sociale sunt incluse în propunerea comisiei și nu este vorba de o propunere uh, ușoară, să spun așa, ci este o, o propunere grea, încărcată cu tot felul de detalii. Eu sunt de părere că s-a mers pur și simplu prea departe. Domeniul de aplicare ar trebui să fie mult mai restrâns. Și apoi trebuie să spun foarte clar. Foarte mulți uh, actori din acest domeniu mi-au spus foarte clar că în urma acestui regulament nu, vor fi, nu va fi ușurată funcționarea uh, parteneriatelor uh, public-private. Din, din potrivă, uh, situația va fi uh, îngreunată din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Well, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Cu siguranță vă bazați și pe experiența celor uh, două rapoarte pe care le-ați elaborat în uh, trecut. Uh, domnule de Jung. Știu că n-ați ascultat prezentarea, dar uh, știu că vreți să interveniți pe scurt înainte să dau cuvântul altora. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Pot să fiu foarte uh, succint. Îmi cer scuze că am întârziat însă astăzi. Vreau să spun că am fost impresionat de ceea ce a spus doamna Râle, pentru că mi-aduc aminte discuțiile pe care le-am avut înainte în această comisie în legătură cu concesiunile. Și cred că mulți eurodeputați din această sală la acel moment uh, au spus că jurisprudența curții uh, era suficientă și că nu mai avem nevoie de propuneri suplimentare. Dar iată că acum avem o nouă propunere din partea comisiei uh, și avem de-a face cu o imagine de ansamblu a ceea ce se legiferează. Aș dori să particip în această dezbatere spunând că uh, trebuie însă să fiu convins uh, de motivele pentru care avem nevoie de această propunere. După ce voi fi convins, voi putea lucra la detalii. Însă, cum spunea și doamna Rule, cred că ar trebui să analizăm puțin subsidiaritatea și proporționalitatea și să fim foarte atenți din această perspectivă. Pentru că dacă facem ceva, pot să spun că sunt de acord uh, că criticile pe care uh, le tot uh, auzim în legătură cu acest subiect din partea nivelului regional sau local se referă tocmai la faptul că regulile europene complică situația. Mă gândesc că Comisia totuși a analizat îndeaproape aceste lucruri și putem observa anumite progrese, însă în aceeași măsură pot să vă spun că sunt informat de acasă că ni se vor impune norme suplimentare pentru că Comisia își dorește o imagine de ansamblu. Cred că această această propunere este, nu este una care se bucură de prea mult uh, sprijin. Uh, eu ar trebui să înțeleg de ce avem nevoie de această propunere și dacă totuși avem nevoie de ea, ar trebui să fie cât se poate de uh, subțirică. Uh, mulțumesc. Uh, mulțumim. Voi face și eu un comentariu similar din partea grupului uh, meu la momentul potrivit, sau poate voi trage concluzii la sfârșit. Mai avem mulți vorbitori și de aceea vă rog să fim, fiți subcinți, iar la sfârșit pot să spun că vom da cuvântul și comisiei. Dar aceasta este prima discuție, vom avea și alte ocazii să mai analizăm documentul de lucru al domnului Juva. Doamna Vaile, domnul Șab și doamna Gebhardt doresc să intervină. Mai sunt și alții? Doamna Weiler, sunteți prima. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea trei întrebări pentru comisie. Nu doresc să-mi exprim uh, opinia generală dacă avem nevoie de acest uh, nou reglementare sau nu. Uh, probabil vom avea o consultare cu cei uh, afectați de o asemenea reglementare la fața locului și așa mai departe. Oricum, întrebările mei, mele sunt următoarele. Mie mi s-a părut puțin contradictoriu ce s-a spus. Pe de-o parte, uh, serviciile sociale ar fi incluse, ei bine, reprezentanta Comisiei ne spusese că acestea nu se regăsesc în această directivă. Deci put, poate uh, putem limita puțin discuția. Servicii sociale înseamnă foarte mult. Ar trebui să specificăm puțin lucrurile pentru a ști despre ce discutăm. Apoi, o altă întrebare. Noi ne dorim, pentru a preciza, noi nu ne dorim ca aceste servicii să fie incluse în domeniul de aplicare a acestei directive. Acum, a doua întrebare. Uh, pe mine m-a mirat faptul că nu ați ridicat această valoare prag pentru servicii, pentru că în dezbaterea pe care am avut-o mai înainte, în cadrul redactării celor, celorlalte două rapoarte, ne-am plecat de la premisa că dacă vom face așa ceva, dacă vom recurge la o asemenea reglementare, atunci o valoare de 5 milioane este prea redusă și valoarea pentru servicii ar trebui să fie mult mai mare. Poate ne puteți explica de ce ați uh, rămas la această valoare relativ redusă de 5 milioane de ore. Și apoi un ultim punct care uh, m-a mirat pe mine, pentru că am avut deja uh, discuții bilaterale uh, pe marginea acestei teme. De ce ați inclus serviciile portoare? Pentru că uh, există probleme foarte mari uh, tocmai în acest domeniu. Așadar, de ce nu ați exclus din domeniul de aplicare a acestei directive serviciile portoare? Vă mulțumesc, domnule Schwab, aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc domnului raportor pentru remarcile făcute pe marginea analizei de impact. Eu aș dori să mergem puțin înapoi. După părerea mea, când este uh, o asemenea propunere uh, controversată legată de o analiză de uh, impact făcută de comisie. Deci de ce este nevoie de această propunere? Pot să vă spun foarte clar, nu știu ce motive pot fi regăsite aici. Eu nu am găsit cel puțin niciun motiv care să se bazeze pe o analiză uh, a realității. Se pun multe întrebări, se uh, face referință la diferite sondaje, însă nu ne putem baza pe sondaje în momentul în care redactăm o propunere legislativă. Uh, după părerea mea, acest prag de 5 milioane a fost ales uh, tocmai uh, din următorul motiv. Dacă am, alea, dacă am alege un alt prag, atunci ar trebui să explicăm acest lucru. Am intrat în contradicție cu uh, domeniul achizițiilor publice și am intrat în uh, contradicție cu prevederile, uh, um, prevederile valabile pe plan internațional în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Uh, partenerii noștri ne-ar critica că am merge prea departe. Deci, tocmai de aceea sunt convins că această directivă se va confrunta cu uh, dificultăți. Oricum, Parlamentul a spus foarte clar că în acest uh, punct pragul ar trebui să fie mai uh, ridicat decât în cazul achizițiilor publice. Uh, deci cred că trebuie să clarificăm foarte multe aspecte uh, importante înainte de a putea hotărâ dacă avem nevoie într-adevăr de această directivă sau nu. Vă mulțumesc. Doamna Gebhardt are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțum- doresc să mulțumesc și domnului Juven pentru introducerea foarte bună. Pentru a spune câteva lucruri despre calendar. Vă dau dreptate. Uh, este vorba de un text foarte complicat și ar trebui să avem suficient timp la dispoziție pentru a, pentru a discuta toate lucrurile dificile care se ascund într-adevăr în acest text, pentru că nu discutăm despre lucruri mărunte care trebuie reglementate, discutăm despre aspecte fundamentale. Vă dau dreptate din acest punct de vedere și alături dumneavoastră, uh, cerându-i domnului președinte să, să țină cont de Uh, acest timp de care avem nevoie. Apoi, un alt aspect. Grupul meu politic a spus întotdeauna că ar fi uh, bine dacă am avea o concesiune și în domeniul serviciilor. Ținând cont de hotărârile uh, Curții Europene de Justiție, poate acestea ar, s-ar putea regăsi într-un text legislativ. Însă, în acest moment mă îndoiesc că s-a făcut acest lucru, că s-a ținut cont de hotărârile Curții Europene de Justiție. Cred că s-a mers prea departe, s-au depășit lucrurile deja discutate și nu, nu cred că se poate face acest lucru fără o discuție mai largă. Și în acest context trebuie să discutăm concesiunile nu doar din domeniul serviciilor sociale, ci uh, despre serviciile uh, în interes economic general. Eu nu înțeleg uh, următorul lucru. Comisia spune că acestea nu sunt acoperite de acest domeniu, de, uh, de domeniul de aplicare al directivei, dar anumite aspecte s-ar putea regăsi acolo. Păi ori sunt excluse, ori sunt uh, incluse, dar acest lucru trebuie să, trebuie să fie spus foarte clar. Deci pot să vă spun că grupul nostru politic are dificultăți foarte mari și va avea dificultăți foarte mari cu asemenea propunere. Uh, pentru că, după părerea noastră, asemenea servicii nu trebuie regăsite într-o asemenea directivă, pentru că uh, trebuie să se țină seama de anumite aspecte specifice. Pot să vă spun că am studiat deja de câteva ori acest text prezentat. Textul este uh, redactat într-un mod foarte complicat, după părerea mea. Nu cred că este vorba de un text uh, Uh, care nu e birocratic. Este un text neclar și, de fapt, certitudinea juridică de care avem nevoie în acest uh, domeniu nu este garantată prin uh, textul în forma sa actuală. Deci, după cum, am, după cum am spus, am citit de mai multe ori acest text și nu am înțeles pur și simplu pentru ce domenii se, aplecă, se aplică această directivă. Și dacă acest lucru nu va fi clarificat, nu vom putea discuta mai departe. Acesta este primul punct pe care trebuie să-l clarificăm și aș dori să pun și eu aceeași întrebare pe care a pus-o doamna Weiler. În discuțiile pe care le-am avut cu domnul comisar Barnier, eu am avut impresia că uh, serviciile portoare, uh, ținând cont de toate problemele cu care se confruntă, au fost deja reglementate și sunt excluse, dar acest lucru nu reiese în mod foarte clar din textul prezentat și aici trebuie să îmbunătățim situația. Deci dacă ne dorim să avem această directivă, dacă ne dorim certitudine juridică, atunci cred că trebuie să modificăm foarte mult acest text pentru a garanta tocmai această certitudine juridică. Ar trebui să fie reglementate doar domeniile unde acest lucru este necesar și ar trebui să fie excluse serviciile de interes general. Good. Well, thank you all very much. And I... Mulțumim tuturor foarte mult. Cu siguranță ni se prezintă tot felul de subiecte pe lângă cele pe care le uh, analizăm în cadrul directivei pentru achiziții publice, unde vedem că uh, se aduc schimbări majore la um, directiva actualmente în uh, uh vigoare. E o propunere cu totul nouă și cred că raportorul are dreptate. Adică trebuie să ne spună care sunt domeniile unde uh, e important să existe schimbări și în legătură cu această doleanță să modificăm puțin și calendarul. Aș dori să o invit doamna Sikorska din partea Comisiei să răspundă la câteva preocupări, eh, deși probabil va mai reveni și în cadrul altor eh, eh, discuții pe această temă. Dar acum are ocazia să răspundă. Mulțumesc, doamne președinte, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte importante. E foarte dificil însă să le fac față tuturor într-o manieră exhaustivă. Probabil elementul cel mai important este de ce avem nevoie de aceste reguli. Cred că mai întâi trebuie să revin la prima mea observație și anume că atribuirea concesiunilor pentru servicii face parte uh, din domeniul uh, achizițiilor publice și din domeniul cheltuirii banilor publici. Cred că nimeni nu poate să se îndoiască de faptul că modul în care se cheltuie banii uh, publici trebuie să fie unul transparent și un mod care să țină cont de contribuabili. Acest lucru este valabil pentru achizițiile publice și pentru concesiuni. Și aici aș mai dori să spun ceva. Atunci când am analizat toate opțiunile legate de reformarea directivelor din domeniul uh, achizițiilor publice, una uh, dintre ideile noastre a fost să anulăm cu totul aceste uh, norme. Însă asta ar fi dăunată concurenței, clarității și transparenței și am fi creat astfel un vacum juridic total. Aș dori să vă reamintesc faptul că uh, evaluarea de impact pentru achiziții publice a fost uh, primită bine. Comisia a organizat însă și uh, consultări care vizau autoritățile contractante, mediul de afaceri și alte organizații. Una a avut, ultima a avut loc în 2011, în vară, și rezultatele acestei consultări se regăsesc în uh, um, analiza de impact pe care vă prezentăm acum. Acum, cât privește textul, dacă trebuie să fie complex sau nu. E bine, aceste norme sunt complexe, pentru că uh, achizițiile publice sunt complexe, însă noi am încercat să facem lucrurile cât se poate de simple, adică să introducem reguli care sunt absolut indispensabile și am încercat să subliniez uh, flexibilitatea, care aici este mai mare decât în domeniul uh, achizițiilor publice. Evident, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a da explicații suplimentare, însă dacă putem îmbunătăți lucrurile, cu siguranță uh, aceste îmbunătățiri ar trebui făcute. Apoi, uh, dacă acoperim sau nu serviciile uh, sociale. Ei bine, astăzi serviciile sociale sunt acoperite de uh, ceea ce se numește anexa B și norme speciale. Același lucru este valabil și pentru achizițiile publice. Am făcut un pas mai departe, spunând că serviciile sociale nu sunt acoperite de norme procedurale din această directivă, ci există doar obligația de a informa anterior și posterior. Nu există altfel, niciun fel de normă care vizează serviciile sociale. Apoi, în ceea ce privește servicii de interes general, nu se face uh, distinție prin această directivă uh, între tipurile de servicii, pentru că aplicăm normele tuturor serviciilor de pe piață. În ceea ce privește uh, serviciile portoare, e bine, nu există așa ceva, servicii portoare. Există doar servicii care sunt livrate în contextul activității portoare. Anumite servicii vor fi acoperite, altele nu. De ce? Pentru că totul depinde de uh, structura existentă. Dacă vorbim despre servicii la sol, atunci uh, acestea nu sunt acoperite. Directiva sublinează oricum totul foarte clar în definiții și în considerente. Serviciile portoare vor fi acoperite doar dacă definițiile sunt uh, îndeplinite. Dar nu putem spune de la început dacă uh, vor fi sau nu acoperite. Totul depinde de forma juridică pe care, pentru care optăm. Apoi, în ceea ce privește pragurile, Uh, avem uh, praguri de valori uh, diferite și ne-am gândit că pentru lucrări și servicii, pornind de la contracte sectoriale și pornind de la analiza anumitor contracte, pragul de 5 milioane ni se pare unul adecvat. În ceea ce privește concesiunile de servicii, e bine, acestea nu sunt acoperite de OMC. Deci, vorbim despre ceva ce trece dincolo de competențele acestei organizații și uh, acest element, prin urmare, nu mai trebuie analizat. Și ultimul aspect în ceea ce privește uh, jurisprudența uh, curții. Da, jurisprudența curții este exhaustivă, dar nu complet exhaustivă și adesea este contradictorie. Așadar, dacă vă întrebați uh, ce sunt neapărat concesiunile, cum sunt atribuite și executate, probabil că veți primi 27 de răspunsuri din partea a 27 sisteme juridice în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much for coming. I know... Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit și ne-ați ajutat cu această prezentare. Sunt sigur că o să mai avem ocazii și pe viitor să ne bazăm pe materialul prezentat de dumneavoastră. Acesta rămâne la dispoziția noastră. V-ați referit la studiul cerut de Comisia noastră în sprijinul demersului domnului Am să rog colegii să trimită acesta la tuturor membrilor ca document de referință. Deci, domnule Juvan, știu că o să ne întâlnim mai târziu în cursul săptămânii ca să decidem calendarul și uh, așteptăm cu nerăbdare să primim documentul dumneavoastră de lucru. Aș închide acum acest punct de pe ordinea zi, dacă mai aveți ceva de adăugat înainte de a încheia. Foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, nu văd să există foarte mult optimism, însă, contrar uh, aparențelor că suntem prea departe unii de ceilalți, uh, mă gândesc că poate nu suntem atât de departe pe pozițiile noastre. Din moment ce suntem de acord că trebuie să folosim jurisprudența, uh, Uh, însă uh, cu prudență pentru că adesea este contradictorie. Uh, cred că ar fi nevoie să avem doar un text de codificare a jurisprudenței, dar acest lucru nu ar putea fi posibil. În ceea ce privește serviciile sociale, împărtășesc viziunea doamnei Gebhardt. Și apoi mi se pare că dacă obiectivul este să ne asigurăm că există simplificare și uh, certitudine juridică, atunci uh, cred că am putea să ne atingem acest uh, obiectiv. Cu toții cred că am demonstrat, și aici mă repet, faptul că avem nevoie de timp. Mulțumesc! Good. Thank you very much indeed. Vă mulțumim și noi foarte mult și mulțumesc tuturor celor care au participat. Trecem acum la un altă propunere legislativă pe care o discutăm. Uh, respecta, impunerea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către ofițerii de vamă. Salutăm pe raportor și pe doamna Enderic, care este șef de unitate la protecția cetățenilor, care se ocupă de acest uh, proces la DGTAC sud. Astăzi, domnul Kreutzmann, domnul raportor, va prezenta viziunile sale legătură cu cele 199 de amendamente care au fost înaintate. S-au primit amendamente și de la alte comisii parlamentare. Sunt chesti chestiuni care țin de noi în temeiul regulii 50 și o să discutăm eventual și unele dintre acestea. Nu știu dacă avem uh, raportor pentru aviz aici. Nu, avem. Deci dau cuvântul domnului Kreutzmann și apoi raportorilor din umbră. Doamna Gallo, doamna Head, doamna Head este aici, domnul Angstrom, doamna McClarkin și domnul Dion. O să dăm cuvântul tuturor, însă, în primul rând, domnul raportorul, domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Când, când am discutat raportul pentru pariurile online, am avut 179 de amendamente. Până la urmă, raportul a fost uh, uh, aprobat cu o majoritate foarte largă. Să sperăm că situația se va repeta și în cazul acestui raport, deși știu că unele lucruri sunt controversate în continuare, dar cred că le putem clarifica. Aș dori să mă refer la câteva aspecte controversate. Trebuie să spun că eu însumi am înaintat câteva amendamente, ținând cont de discuțiile pe care le-am avut aici în comisie. Și am făcut acest lucru tocmai pentru a uh, ușura compromisurile. În legătură cu comerțul paralel, se pare că aici se formează un consens. Eu mențin în continuare poziția conform căruia autoritățile vamale ar trebui să fie capabile uh, să impună, să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Și aici este vorba și de, comerțurile, de comerțul paralel, dacă acestea sunt definite conform dreptului național ilegal. Un comerț paralel este ilegal în momentul în care se încalcă drepturile de proprietate. De exemplu, este vorba de o marcă care este importată în Uniunea Europeană, în uh, situația în care titularul de, uh, a drepturilor de proprietate nu a fost în stare să aducă pe piață produsul respectiv. Contraargumentul că dacă introducem și, și acest comerț uh, paralel uh, printre sarcinile autorităților vamale, acestea ar fi uh, prea încărcat, ar avea prea multe uh, sarcini, cred că nu este adevărat. În general, autoritățile uh, vamale oricum se bazează pe, une, pe, un, pe, risc, pe, pe analiză de risc și nu caută toate, uh, nu controlează toate mărfurile. Și în plus, uh, consider că dreptul mare nu se poate folosi acest uh, argument. Apoi mai există un argument conform căruia uh, consumatorii ar beneficia de un asemenea comerț paralel. Ei bine, asemenea produse se vând ă, deseori cu, cu mărfuri care nu respectă standardele de, cal- de calitate și așa mai departe. Deci consumatorii pot fi pur și simplu înșelați. Însă, după cum am spus, am înaintat câteva amendamente din acest punct de vedere și am completat, de fapt, textul ă, raportului. Și Uh, am ținut seama de reacțiile exprimate la raportul. În legătură cu amendamentele înaintate de minte, am spus foarte clar de ce uh, în, în legătură cu dreptul de audiere consider că acesta nu este necesar. Comisia uh, se referă la uh, decizia, așa numită decizie propope a Curții Europene de Justiție, uh, care cere un asemenea drept de audiere. După părerea mea, o asemenea suspendare a acordării liberului de vamă nu trebuie considerată a fi deja o decizie finală. De fapt, este vorba de niște măsuri temporare luate de autoritatea vamală pentru a, uh, pentru a putea uh, studia situația mărfurilor respective. Este vorba de o perioadă de timp în care urmează să se hotărască care este uh, situația uh, legală din punct de vedere legal și care sunt pașii următori de uh, urmat. Nu este vorba de o decizie finală. Părțile implicate au, au ocazia să, să conteste, de exemplu, în răstim de 10 zile distrugerea unor mărfuri din momentul în care sunt notificați despre acest lucru. Uh, oricum, și o decizie administrativă a unei autorități vamale poate fi contestată. Și în cadrul acestei discuții trebuie să ținem cont de faptul că uh, autor, autor, autoritățile vamale întotdeauna acționează pe baza unei bănuieli foarte clare. Și până la urmă, majoritatea mărfurilor sunt uh, distruse tocmai pentru că nu se contestă acest lucru. Și este vorba de mărfuri falsificate care pot fi ușor recunoscute. Așadar, dreptul de audiere um, este relev, relevant doar în cazul în care autoritățile vamale au, confis, au confiscat mărfuri uh, în urma unei bănuieli uh, false. Am propus așadar ca acest drept de audiere să fie limitat asupra unor uh, cazuri în care sunt incluse doar o anumită categorie de mărfuri. Astfel se poate evita abuzarea acestui uh, procedeu în cazul așa numitelor războiuri de uh, brevete. Autoritățile vamale pot uh, identifica, de exemplu, titularul drepturilor de proprietate și se pot asigura că nu se abuzează această procedură. Apoi, care este situația cu mărfurile aflate în tranzit prin Uniunea Europeană. În varianta inițială mă limitasem la uh, preluarea criteriilor din decizia Nokia Philips din acest domeniu. Însă, ținând cont de cât de variate sunt mărfurile și cât de variată este situația, aceste criterii nu sunt suficiente. Între timp, sunt convins că ar fi mai bine ca, de fapt, Comisia să redacteze liniile directoare pentru autoritățile vamale, linii directoare care să țină seama de toate situațiile diferite, de toate mărfurile uh, diferite, uh, plecând, desigur, de la criteriile enunțate de Curtea Europeană de Justiție. În plus, am uh, inversat situația în legătură cu uh, sarcina uh, probei. Uh, în acest cer, de fapt, ca autoritățile vamale să poate considera mărfurile ca fiind destinate Uniunii Europene dacă cel care, expeditorul, nu poate dovedi foarte clar că, ele, că situația este diferită, că ele sunt destinate, de fapt, pentru țări uh, terțe. O asemenea uh, prevedere cred că uh, asigură uh, libertatea comerțului. Uh, o asemenea prevedere de, de asemenea asigură faptul că medicamentele generice sunt excluse de aici. După părerea mea, această măsură este foarte importantă pentru a consolida situația uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Desigur, sper în continuare ca în dreptul material penal se vor face modificările necesare pe viitor pentru a Uh, recunoaște și pe viitor mărfurile uh, falsificate care intră în, în, în Uniunea Europeană. Cred că m-am referit în, raport, în raportul meu și la uh, răspunderea intermediar, intermediarilor, a transportorilor și agențiilor de expediții, um, care nu trebuie să fie obligați, de exemplu, să aibă o listă neagră cu cei care uh, creează probleme și am renunțat la pasajele pe care le introdusesem în acest punct de vedere înainte. Am făcut uh, câteva propuneri noi la care doresc să mă refer foarte uh, pe scurt. Am preluat, de exemplu, recomandările făcute de Autoritatea Europeană pentru protejarea datelor cu caracter personal. Aceste date vor fi protejate mult mai bine. Comisia a făcut o propunere din acest punct de vedere care reflectă partea esențială a propunerii mele propunerea mea de a crea o bază de date, așa bază de date numită copii, se pare că nu este acceptată de comisie, care consideră că această propunere ar întârzia puțin întregul procedeu. Apoi, autoritățile vamale sunt obligate să colaboreze cu autoritățile responsabile, uh, în momentul în care au o bănuială concretă, dar nu pot găsi o responsabilul concret care, să, care poate să uh, redacteze cererea respectivă. Res- autoritățile responsabile, de exemplu, cu uh, substanțele chimice periculoase, pot găsi un asemenea responsabil mult mai repede decât o pot face autoritățile uh, vamale. Uh, prin uh, intermediul unor uh, sisteme electronice, procedura ar putea fi um, accelerată. Statele membre ar putea dispune, de exemplu, deja din anul 2014 de asemenea sisteme. Din anul 2015, baza de date centrale COPIS ar trebui să funcționeze pentru ca autoritățile vamale să aibă acces la informațiile relevante. Cam acestea au fost amendamentele despre care am dorit să discut, aștept cu nerăbdare acum discuția pe care o vom avea cu raportorii din umbra, pentru a ajunge la o soluție foarte bună. Sper că mă veți sprijini în uh, garantarea acestor două obiective uh, principale, să întărim, uh, să reducem birocrația și să garantăm în același timp respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc, domnule Kreutzmann acum raportorii din umbra și probabil că voi lua și eu cuvântul puțin mai târziu despre calendar și despre amendamentele de compromis. În primul rând, doamna Galler, dumneavoastră sunteți raportor pentru aviz și în Comisia Jurii. Monsieur le Président, euh, très Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Există uh, 259 de amendamente, însă ca și uh, raportor sunt foarte optimistă, căci avem uh, puncte de uh, convergență. Cu toate Acestea fiind spuse, pot să zic că am avut și uh, o reuniune cu raportorii din umbră miercuri dimineață și vom avea o reuniune miercuri dimineață și sper că vom uh, rezolva multe dintre dificultăți. Uh, Uh, sunt câteva puncte unde credem că vom uh, obține amendamente de uh, compromis. Acestea vizează procedura simplificată pentru mărfurile piratate și contrafăcute, articol 20, și procedura aplicabilă tuturor celorlalte atentate la drepturile de proprietate intelectuală, adică articolul 23. Din această perspectivă, proiectul domnului Kreutzmann propune tocmai extinderea procedurii simplificate de la articolul 20 15% actualmente doar pentru uh, mărfurile contrafăcute și piratate, uh, la uh, toate uh, încercările de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, cred că vom uh, cădea de acord asupra necesității de a controla mărfurile aflate în tranzit. Și asta fără a crea obstacole pentru comerțul legal. Știm că comerțul legal nu vizează produsele contrafăcute, uh, piratate sau uh, medicamentele falsificate. Majoritatea amendamentelor înaintate merg în această direcție, așadar, uh, din această perspectivă, cred că Comisia va uh, avea o poziție forte. Același lucru este uh, valabil și uh, pentru uh, micile comenzi. Acestea uh, reprezintă noutatea din acest uh, regulament. Interesant ar fi să simplificăm uh, în continuare procedura administrativă și cred că așa vom găsi un uh, acord. În ceea ce privește responsabilitatea intermediarilor, e bine, sunt încântată că există amendamente care temperează această responsabilizare, pentru că uh, ea trebuie să fie proporțională cu rolul jucat de acești intermediari și transportatori. Ne rămâne un ultim punct uh, unde nu suntem de acord și anume uh, problema importurilor uh, paralele și asupra acestui subiect am avut deja adesea ocazia să mă exprim. Am reamintit mereu următoarea uh, problemă. Majoritatea autorităților vamale ale statelor uh, membre se opun acestor uh, prevederi. Aceasta este constatarea la care am ajuns. E o constatare uh, care ne oblică, practic, uh, să ne uh, oprim. Motivele sunt uh, numeroase. Autoritățile vamale s-ar confrunta cu un surplus de activitate, ar trebui să verifice documente contractuale uh, care au fost uh, transmise între două uh, societăți, așadar ar trebui să uh, intervină și vămile cu un anume nivel de responsabilitate aici, uh, ori vămile n-au nici mijloace, nici competențele uh, de a face face aceste, uh, aceste lucruri. Pentru contracte e nevoie de o competență juridică minimă. Un al doilea uh, punct este că uh, încercăm să facem posibilă o intervenție rapidă a vămilor prin acest regulament. Dacă complicăm activitatea lor prin verificarea importurilor paralele, mi se pare că am proceda greșit dacă există contracte care sunt încălcate, contracte semnate între două societăți uh, uh, private, uh, atunci uh, aceste societăți pot să uh, recurgă la alte instrumente juridice pentru a-și face dreptate. Nu cred că e nevoie să intervină vămile aici. Cred că argumentele pe care le invoc de a nu include importurile paralele uh, trebuie luate în uh, considerare. Însă, oricum, un dialog uh, nu se va încheia înainte de uh, întâlnirea raportelor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you for those very clear points. And also... Mulțumim pentru clarificări și am dreptate când spun că deja ați votat acest aviz la jurii. E adevărat? Da, am votat la jurii săptămâna trecută. Foarte bine atunci. Doamna Head, nu văd pe doamna Head, doamna Gephardt. Vă mulțumesc. Din păcate, doamna Head nu poate fi prezent astăzi. Își cer scuze și m-a rugat să reprezint eu grupul nostru politic, lucru care îl fac cu plăcere. Aș dori să mă refer la câteva puncte pe care mi le-a trans, uh, transmis dumneavoastră. În primul rând, am avut Uh, am discutat deja aspectul legat de uh, bagajul personal. Dumnezeu își dorește ca bagajul personal să fie exclus din acest regulament, așa cum a făcut deja Comisia, pentru că acestea sunt acoperite de, de alte norme. Acum, în legătură cu importurile paralele, doamna Het are aceeași uh, părere ca și reprezentanta PP-ului. Uh, și doamna Hep își dorește excluderea importurilor paralele din domeniul de aplicare a acestui regulament. Este vorba de aceeași motive. Uh, lucrurile ar fi complicate și autoritatea vamală ar avea, ar avea mai multe sarcini. În legătură cu medicamentele generice, cred că ar trebui să ne asigurăm că medicamentele generice pot trece liber prin Uniunea Europeană, tocmai pentru că sunt atât de importante. În plus, raportarea noastră din umbră a înaintat câteva amendamente în legătură cu medicamentele falsificate și ar dori să știe în acest punct care este poziția Comisiei și a raportorului față de acest amendament. Acum, în legătură cu uh, mărfurile care se află în uh, tranzit și dumneavoastră sprijină această inversare a sarcinii probei, deci este de acord cu domnul raportor din acest punct de vedere și este de acord de asemenea cu definiția raportorului despre uh, definirea uh, definirea transporturilor uh, de mici dimensiuni. Nu comisia ar trebui să facă acest lucru, ci în actul normativ trebuie să se regăsească asemenea definiție pentru a garanta certitudinea juridică. Și uh, cred că a făcut anumite propuneri foarte interesante în acest punct de vedere, uh, în legătură cu acest punct. Doamna Het era de asemenea de părere că ar trebui să discutăm sau ar trebui discutat mai mult următorul lucru. În ce măsură ceilalți actori, ceilalți actori, de exemplu, ă, transportatorii ar putea să fie implicați mai mult din, din punct de vedere al ă, responsabilității, al verificării um, produselor pe care le le transportă și așa mai departe. Deci, ar dori să afle mai multe din acest punct de vedere din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Engstrom. Mulțumesc. Vreau câteva lucruri de subliniat, însă am să spun că, în primul rând, trebuie să avem mare, mare grijă ca nu cumva să deteriorăm situația pe care, de fapt, am vrea să o îmbunătățim. E vorba de libera circulație, piața internă, schimburile comerciale legitime în general. Dacă sporim excesiv această povară, dacă dăm ofițerilor de vamă prea multă putere, asta ar putea crea probleme comercianților care joacă după regulile jocului. Uh, cei care nu respectă regulile jocului sunt afectați paradoxal mai puțin decât cei onești. Uh, bagajele personale, în primul rând. Comisia n-a vrut să include aceste bagaje personale în demers. Eu n-aș vrea să ne pomenim într-o situație în care vame și să aibă autoritatea să-ți să vadă ce ai în telefon mobil sau un laptop când treci frontiera și s-ar putea să ai ceva materiale eventual protejate de drept de autor. Acest lucru a fost discutat destul de mult în public și nu e ceva ce aș vrea să existe. Aș vrea să rămânem la ideea comisiei și să nu includem bagajele personale. În ceea ce privește transporturile de mici dimensiuni, trebuie să vă gândiți că multe dintre acestea sunt pachete unor consumatori de rând care au comandat ceva pe internet. Dacă dăm ofițerul de vama puterea de a confisca bunuri pe baza unor principii aleatorii, cel puțin din punct de vedere a consumatorilor, cred că nu vom face decât să periclităm viitorul comerțului pe internet în Europa. Și când spun aleatorii aici, spun că nu e ilegal pentru un consumator să importe ceva care încalcă un brevet, pentru că legislația brevetelor de autor nu, e pe, nu se aplică consumatorilor, ci doar comercianților și activităților comerciale. Tot așa stau lucrurile și când e vorba de a importa lucruri care sunt contrafăcute, acest lucru este legal încă în multe state membre. Și adesea consumatorul este victima unei infracțiuni. Uh, Uh, la rândul lui. N-ar trebui să fie pedepsit și în plus și de vameș. Deci trebuie să avem mare grijă cu aceste transporturi mici și să ne asigurăm că persoana care importă aceste lucruri este informată în legătură din vreme de autoritățile vamale, pentru cel puțin să știe de ce marfa respectivă este reținută la vamă. Și trebuie să aibă timp la dispoziție, să facă un fel de recurs o, o perioadă suficientă pentru un importator, s-ar putea să nu fie suficientă pentru un consumator care pentru prima dată primește o, o scrisoare cu detalii complicate de la autoritățile vamale pentru că a comentat ceva pe internet. Chestiunea importurilor paralele, aici sunt de acord cu doamna Galo, importurile paralele sunt legale, ar trebui să fie legale. Și în orice caz, nu aici, în acest regulament, trebuie să mergem noi dincolo de uh, dreptul de proprietate intelectuală și de dispoziție în acest sens. Îmi preocupă de asemenea o serie de amendamente care se referă la uh, diferiți intermediari. În, în, în prezent, dacă trimiți ceva prin poștă, poșta nu are dreptul să-ți deschidă pachetul. Există secretul poștal. E o componentă fundamentală a societății noastre. Dacă adăugăm această obligație intermediarului, inversăm puțin uh, răspunderea intermediarilor, inversăm termenii. Numai uh, că mai au dreptul de a deschide aceste pachete și scrisori. Practic sunt forțați să facă acest lucru. Deci este o răsturnare cu, cu 180 de grade. Ceva ce era interzis devine acum obligatoriu. Și nu e o idee bună, pentru că secretul poștal este un, un bun în sine. Și nu e rezonabil nici să cerem acestor companii de transport să aibă obligații să n-au resursele să verifice absolut totul. Deci se pune povară excesivă pe umerii acestora. Și acest lucru, încă o dată, va afecta foarte mult pe importatorii onești, mult mai mult decât pe cei care nu respectă regulile. Dacă ești un grup infracțional, și faci tot felul de importuri, uh, nu o să fie afectat, însă comercianții onești o să se confrunte cu întârzieri și costuri suplimentare. Și că sper că toți colegii vor avea în vedere aceste îngrijori ale mele atunci când discut amendamentele. Vă mulțumesc, vă mulțumim și noi. Doamna McClarkin urmează. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc domnului Kreuzmann, raportorul pentru uh, munca depusă. Cred că, într-adevăr, a inclus cele mai importante aspecte când e vorba de obligațiile vameșilor și drepturile de proprietate intelectuală. Așa și eu câteva elemente, am depus câteva amendamente care cred că ar întări raportul și ar vrea să le discut mai mult cu ceilalți raportori din umbră. Astăzi am să mă refer doar la două dintre ele. După cum se spune primul meu amendament, e nevoie de o cooperare mai bună în materie de a realiza un avans tehnologic de un, de un uh, cod vamal modernizat și de un sistem interoperabil de, de vămuire electronică. În ceea ce privește micile transporturi definite regulament, nu cred că e nevoie de acte delegate, cel puțin în opinia mea, <clears throat> însă este important ca în acest demers, după cum spunea domnul Croitman, să încercăm să reducem birocrația și să ne asigurăm că nu punem o povară suplimentară pe bugetele naționale atunci când e vorba de obligațiile autorităților vamale. N-au nevoie de hârțogărie suplimentară și de personal care se ocupe de asta în momentul în care sunt chestiuni de siguranță care trebuie securitate, care trebuie să fie rezultate. Apoi, în ceea ce privește schimbul de informații, autoritățile competente este important pentru a reduce riscurile și pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. S-a vorbit despre nevoia de a include țara de origine și destinația bunurilor atunci când se constată astfel de încălcare și în ceea ce privește deținătorul bunurilor, persoana care are control fizic asupra acestora. Cred că fraza respectivă în, în engleză nu, se, nu este adecvată, pentru că ar putea fi vorba de transportatori care nu au uh, nicio, nu, nu sunt nici cum implicați în uh, această procedură de impunere a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. De asemenea, am solicitat eliminarea articolului 16 alineatul 3 și articolului 17 alineatul 3 pentru că acea întârziere suplimentară de 3 zile nu cred că va aduce vreun beneficiu pentru importator, ci din potrivă va da ocazia acestora de a distruge dovezile compromițătoare. Acestea erau câteva dintre amendamentele mele, le-am explicat pe scurt și sper să pot coopera și pe viitor cu ceilalți raportori din umbră pentru ca în ultima instanță să ajungem la compromisuri fructoase în acest sens și în ultima instanță să sporim gradul de protecție a deținătorilor de drepturi de proprietate intelectuală. Doamna Dion și domnul Salvini, încă doi raportori din uh, umbră. Domnul Dion? Mulțumesc, domnule președinte. ceea ce ne privește pe noi, în grupul nostru considerăm că această propunere trebuie să fie făcută funcțională, să fie adecvată pentru acele autorități care se confruntă, autorități vamale care se confruntă deja cu probleme serioase în materie de reducere de personal și așa mai departe. Aș sugerat un amendament uh, referitor la prioritizare Autoritățile vamale ne-au spus cum funcționează lucrurile. În practică niciodată nu se poate verifica 100% din ceea ce se transmite, în pra- trimite în practică. Au un sistem propriu care decide ce procent este verificat și noi considerăm, de exemplu, că ar trebui tot să prioritizăm uh, în favoarea transporturilor de mai mari dimensiuni și să nu ne concentrăm pe cele mai mici. Și asta mă duce la al doilea punct important, consumatorii după cum s-a spus deja, nu e vorba de a transporta bunuri fizice ca atare, ci e vorba de un consumator care a făcut o comandă pe internet. Nu trebuie să îngreunăm lucrurile foarte mult pentru această categorie de consumatori. Aceștia nu trebuie să devină victima unor lucruri pentru care nu sunt răspunzători în ultima instanță, cum ar fi bunuri contrafăcute. Importurile paralele pare fi un aspect dificil, subliniat de mulți antevorbitori, și n-ar, n-ar trebui să se regăsească în această directivă, ar trebui să fie lăsată pe din afară. Ne preocupă mai mult uh, medicamentele contrafăcute, de exemplu, inclusiv cele care uh, sunt trimise în direcția altor țări, ci deci vorba de diferite priorități aici. Și am, am și o întrebare. Dacă vă uitați la acta, și la modul în care acest tratat ACTA ne impune să procedăm în cazul medicamentelor contrafăcute. Acest lucru contravine sugestiilor domnului Kreuzmann făcute aici. N-aș vrea să deschidem o discuție detaliată. Colegii de la INTA o să analizeze aceste aspecte la rândul lor. Mai dorea să adăugați ceva? Domnul Salvini, da, foarte pe scurt, deja s-au spus multe lucruri și nu-mi rămân decât să spun că sunt de acord că e nevoie să asigurăm aplicabilitatea concretă a ceea ce vrem să facem noi aici. Evident, interesele consumatorilor trebuie să fie protejate, dar de asemenea și interesele producătorilor, mai ales când e vorba de producători de mici dimensiuni, care sunt adesea victimele unor astfel de legi. Sunt de acord cu ideea sugerată și anume că ar trebui să vorbească de bunuri de risc înalt care să fie prioritizată pentru verificare. Deci nu toate bunurile, nu toate transporturile uh, prezintă un factor de risc egal. Vă mulțumim foarte mult. Cred că a fost bine că am apucat să trecem prin aceste amendamente. N-am avut timp să dăm cuvântul comisiei. Uh, sigur, colegii de acolo au ascultat ce s-a spus aici și vor putea interveni mai târziu. Acum să i-aș da domnului Kreutzmann ocazia să concludă pe scurt. Știu că o să aveți o întâlnire cu raportori din umbră și veți discuta ideea unor compromisuri și, de asemenea, amendamentele primite de la celelalte comisii. Știți că avem o competență de respectat în, în baza articolului 50, însă oricum o să invitați și pe raportorii din alte comisii să participe ca să ajungeți la un acord complet. Deci v-aș ruga să încheiați această discuție cu concluzii. Vă mulțumesc lucrurile spuse de domnul Engstrom. Multe temeri exprimate nu există, de, fapt, răspunderea expeditorului. Și acum, bagajul uh, personal. Cred că ne dorim să, nu ne dorim să transmitem acest mesaj fals lucrurile personale pe care le aduceți din concediu nu sunt acoperite de această uh, directivă. Eu pur și simplu nu am dorit să transmit un uh, mesaj fals prin ceea ce am spus eu, dar dacă uh, se dorește acest lucru, vom, îl voi scoate până la urmă. Deci mesajul pe care doresc să-l transmit nu doresc să fie prost interpretat. Foarte multe lucruri spuse sunt adevărate. Acum câteva lucruri despre importurile paralele. Comisia își dorește ca acestea să fie incluse și Germania își dorește acest lucru. Uh, pentru mine ele nu sunt, atât, nu sunt atât de importante, dar trebuie să știm că este vorba de o propunere făcută de comisie. Eu am încercat să apăr această propunere a comisiei, știu că și Germania așa acest lucru, dar dacă Parlamentul European nu și-l dorește, văd că socialdemocrații nu și-l doresc, creștin-democrații de asemenea, atunci situația este foarte clară. Și situația este clarificată și în legătură cu medicamentele uh, generice. Acestea au fost excluse. Deci, am ținut seama de situația în care in, un medicament generic este livrat prin Europa înspre Argentina, atunci uh, nu va avea probleme cu vama aici în Europa. În rest, toate lucrurile sunt clarificate. Apoi, uh, Votul pe 28 uh, februarie va avea loc aici în comisie și sper după aceea că vom vota în mai în plenară. și sper că voi fi sprijinit uh, în legătură cu protejarea uh, aspectelor legate de um, datele personale. Dacă dorim să ajutăm autoritățile vamale, trebuie să exercităm anumite presiuni din acest punct de vedere. Tocmai din acest punct de vedere, autoritățile vamale ar trebui să fie sprijinite pentru a putea angaja eventual mai mult personal care să țină seama de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Cred că se va vota pe 29 februarie, nu pe 28 sau ce puțin ne dorim să votăm în această uh, dată. Uh, nu știu dacă reprezentanta Consiliului este prezentă în continuare, poate dori să luați cuvântul. Uh, so I know you're in touch with the Danish... Știu că ați luat legătura cu președinția daneză. Eu am avut o reuniune cu uh, ministrul responsabil săptămâna trecută și uh, e clar că danezii își doresc să continue discuția cu noi pentru a vedea cum evoluează uh, lucrurile. Oricum, asta ne aduce prejudicii deciziei pe care ați putea o lua. Mulțumim foarte mult! Uh, uh, mă bucur că am avut prezenți toți raportorii din umbră, în sală cu excepția doamnei Head, că am putut discuta cu ei și acum subiectul acesta este încheiat. Acum trecem la Uh, avizul doamnei Ivanova, la luarea în considerare a amendamentelor și la vot, uh, alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, precum și uh, alimente pentru scopuri medicale deosebite. Există 136 de amendamente pe care trebuie să le analizăm. Voi da doamnei Ivanova ocazia să spună ceva în legătură cu acestea pentru că încă n-am avut ocazia să facem acest uh, lucru, apoi raportorii din umbră vor putea și ei să ia cuvântul dacă doresc acest lucru, după care trecem imediat la uh, vot. Doamnă Ivanova, vă rugăm să ne prezentați acest subiect. Mulțumesc, domnul președinte, mai întâi aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea uh, lor. Au fost câteva aspecte cheie care au atras atenția în acest uh, amendament, sub forma, în acest raport sub forma amendamentelor, problema definițiilor, uh, tipurilor de alimente. Susțin abolirea conceptului de alimente dietetice, pentru că nu cred că în legislația actuală există un nivel adecvat de protecție a consumatorilor în statele membre, astfel încât printr-o simplă notificare orice produs să poate, fie, să poate să fie uh, introdus. Așa nu se garantează un nivel adecvat de protecție a consumatorilor. Uh, Abolind acest concept, aceste tipuri de produse ar trebui uh, reglementate și în acest uh, aviz am sugerat acest uh, lucru. E nevoie însă de dovezi că acestea au beneficii, așa cum se susține. Aș dori să asigur colegii că sugestia uh, de a transfera informațiile privind alimentele pentru uh, consumatori uh, ar păstra același nivel de protecție pentru aceștia și ar păstra beneficiile pe care le avea industria în conformitate cu legislația anterioară la votul de astăzi. Sper că această comisie va demonstra suficient uh, sprijin și îngrijorare uh, pentru un nivel adecvat uh, al protecției consumatorilor. Ar trebui eliminate toate voturile în bloc, ar trebui susținut doar ultimul set de amendamente ce se votează în bloc. Aș dori să mulțumesc secretariatului pentru uh, profesionalismul uh, demonstrat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Ivanova. Mulțumim pentru această introducere și sunt de acord cu tot ceea ce spuneați. Uh, um, raportor din urmă vor, vor să facă comentarii? Doamna Sevanova? Da, foarte pe scurt, domnule uh, președinte, aș dori să mulțumesc doamnei uh, Ivanova pentru uh, cooperare. Important este să protejăm consumatorii. Exact la asta ne gândeam. Evident, există anumite diferende pe care le avem, însă aceste lucruri se vor vedea la vot. Suntem oricum de acord cu doamna raportor în legătură cu majoritatea chestiunilor. Mulțumim pentru cooperare. Doamna Parvanova, doriți să interveniți? Dar aș dori să-i mulțumesc doamnei uh, Ivanova pentru această muncă pe care a depus-o. Acest aviz uh, a fost uh, un aviz care a presupus uh, multe uh, considerente uh, tehnice, a trebuit să reflecte diverse tipuri de lobby și mă bucur că dânsa a păstrat un echilibru, asigurând în aceeași măsură o protecție adevată pentru consumatori. Oricum, totul este în conformitate cu filozofia și filozofia poziției raportorilor din Envi care și-au adus contribuția la elaborarea acestui aviz. Mulțumim, doamnă Ivanova. Uh, altcineva dintre raportorii din uh, umbră dorește să intervină? Domnul Salvini. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, uh, sunt recunoscător pentru activitatea depusă și pentru dezbatere, însă mă opun în totalitate opiniilor exprimate până acum. Poate că n-am înțeles uh, totul așa cum uh, trebuie sau poate se întâmplă și altceva, însă uh, există o asociație în Italia care are 150.000 de membri care nu pot să consume gluten pentru că asta iar ucide. Dacă am adopta anumite amendamente, atunci am afecta. Asta este opinia specialiștilor din domeniu, nu a noastră. Această propunere pune anumite riscuri pentru tot uh, sprijinul pe care l-am arătat până acum celor care se confruntă cu anumite uh, boli. Aceste persoane sunt practic uh, bolnave, nu uh, optează pentru acest tip de alimentație, ci pentru ei este o necesitate și propunerea aceasta nu este în interesul lor. Prin urmare, sper că dacă înaintez opiniile uh, specialiștilor, atunci am putea să ajutăm. 5 milioane de persoane uh, din uh, Europa suferă de pe urma unei astfel de afecțiuni. Prin urmare, sper că Comisia încă va analiza ceea ce se propune aici și că va studia fiecare amendament în parte. Fiecare amendament uh, are un uh, sprijin politic și științific în spate. Mulțumim! Uh, toată lumea a avut ocazia să contribuie la acest aviz, uh, prin urmare acum putem să îl votăm. Aș dori să vă atrag atenția la faptul că această listă de vot este una ușor uh, diferită față de cea pe care avusesem anterior, adică avem amendamente în bloc pentru că raportorii au negociat pentru anumite lucruri, unele au fost incluse, altele au fost excluse, oricum este foarte clar ce se va întâmpla după fiecare vot. Sper că toată lumea are cartele de vot. Uh, prin urmare, aș dori să invit pe coordonator să îmi uh, arate uh, clar dacă pot sau nu să folosesc votul electronic. Trecem la primul vot în bloc, care este uh, unul cu privire la conceptul de nutriție specializată și alimente pentru această nutriție. Cine este pentru? Cred că trebuie să verificăm imediat. Prin urmare, votul s-a deschis cu privire la uh, primul uh, uh, vot în bloc de pe lista dumneavoastră de vot. Votul s-a deschis la primul bloc. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Prin urmare, aceste aspecte nu vor fi acoperite în sfera de cuprindere a regulamentului. Trecem la cel de-al doilea uh, uh, vot în bloc pentru alimentele pentru persoane intolerante la gluten. Un vot pentru înseamnă că aceste alimente uh, cad uh, în sfera de cuprindere a acestui uh, regulament. Deschidem votul, așadar, cu privire la acest al doilea bloc. Patruzeci de voturi se vor exprima, votul sa. închis. Respins. Prin urmare, trecem la votul în bloc pentru alimente folosite în diete uh, restricționate uh, din perspectiva uh, energiei pentru reducerea greutății. Deschidem acum votul cu privire la blocul de amendamente care vizează diete uh, cu aport energetic uh, redus. Votul s-a închis. Respins. Clar. Prin urmare, ajunge la amendamentele în bloc pentru anumite alimente pentru slăbit. Trebuie să vedem dacă acestea trebuie sau nu incluse în uh, propunere. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins clar. Asta înseamnă că ajungem la amendamentul 68 amendamentul 69 și 70 ale domnului Pitela și uh, domnului Salvini. Votul s-a deschis la 68, 69 și 70. Votul s-a închis. Respinse și acestea. Ajungem la amendamente 71, 72 și 73, care sunt identice. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Se adoptă clar. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la un alt vot în bloc pentru alte amendamente care solicită uh, includerea alimentelor pe bază de lapte pentru copii. Votul s-a deschis pentru acest bloc. Votul s-a închis. Respins. Ajungem la următorul bloc, de la pagina 13 de pe lista dumneavoastră de vot, alimente pentru a face față consumului organismului datorat unui efort muscular intens. Votul s-a deschis pentru această categorie de alimente. Să vedem dacă acestea trebuie sau nu incluse. Votul s-a închis. Se respinge Ajungem la amendamentul 85 al doamnei Weisgerber. Cine este pentru? Împotrivă? Respins clar. Amendamentul 11 acum al doamnei raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la un alt bloc. Diete uh, cu calorii uh, reduse. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă clar. Este primul bloc cu care sunteți de acord. Foarte interesant. Ajungem la amendamentele 12 și 101 a doamnei raportor și a doamnei Farvanova. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi avem un alt uh, vot în bloc care ia în considerare lista vitaminelor, mineralelor și uh, altor substanțe. Votul s-a deschis. Cine este pentru? împotrivă, respins clar. Prin urmare, ajungem la amendamentele 109 uh, și 110. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 al domnului raportor pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 113 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentele 118 și 119. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 120 ca adăugire. Votul s-a deschis la amendamentul 120. Votul s-a închis. Se adoptă cu 22 la 18 ca adăugire. Trecem la amendamentul 121 și 134. Uh, uh, vot în bloc uh, pentru doamna Sehnalova. Votul s-a deschis pentru aceste două amendamente. Votul s-a închis. Respins cu două voturi. Prin urmare, supunem la vot amendamentul 126. Cine este pentru? Împotrivă? Respins clar. Amendamentul 122, 123 și 124 sunt identice pentru, împotrivă, respinse. Amendamentul 125, uh, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 16 al domnului raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 17 al domnului raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum supunem la vot amendamentul 129 al domnului Salvini. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 135 și amendamentul 137. Votul s-a deschis la 135 și 137. Votul s-a închis. Respinse. Amendamentul 136 al domnului Salvini. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 139 al domnului Pitela. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă clar. Amendamentul 18 al raportoare pentru. Împotrivă. Se adoptă clar. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 141 al doamnei Verniu. Votul s-a deschis la 141. Votul s-a închis. Cam de vreme, spune domnul președinte. Haideți să repetăm, pentru că unii încă mai votau. Ca să fim corecți, haideți să votăm din nou. 141. Credeam că veți vota mai uh, repede. Cinci persoane nu au votat, ceea ce ar fi putut schimba votul. Se respinge oricum cu patru voturi. Amendamentul 143 al domnei raportor, cine este pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 151 și amendamentul 152 pentru, împotrivă respinse. Amendamentul 153 și amendamentul 154 pentru, împotrivă respinse. Amendamentul 19 al doamnei raportor. Votul s-a deschis la 19. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă clar. Ajungem la considerente. Acum amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Votul s-a deschis la amendamentul de compromis 2. Votul s-a închis. Suntem uimiți de faptul că 41 de persoane sunt uh, prezente. Cred că n-a fost niciodată așa de mulți eurodeputați în sală. Se adoptă cu 22 la 19 compromisul 2. Uh, ajungem la amendamentul 3 la raportoare pentru... Nu, de fapt deschidem votul la amendamentul 3, spune domnul președinte. Se adoptă 28 la 13. Amendamentul 36 al doamnei Parvanova. Cine este Pentru. Amendamentul 36. Doamne Parvanova, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Cealaltă versiune, de fapt, devine caducă. Și ajungem la amendamentul 4 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Apoi amendamentul 43 și amendamentul 45. Votul s-a deschis la 43 și 45. Votul s-a închis. Respinse. Amendamentul 6 al domnului raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 50. Ca adăugire cu amendament uh, oral pe care văd că l-ați acceptat. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 50 devine caduc. Amendamente 48 și 49 pentru, împotrivă, se resping. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 7 al raportoarei. Votul s-a deschis la 7. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 63 al doamnei Corața Bild. Am înțeles că există aici un amendament oral care trebuie înaintat. Dorește să-l înainteze cineva? Îl citește cineva în numele PP-ului? Doamna Ivanova. Da. Suntem mai preciși în conformitate cu celelalte aliniate și pentru asta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 Ok. Any objections to that oral amendment? Ave aveți obiecții la acest uh, regulament, amendament oral? Nu? Bun. Haideți să deschidem votul la acest amendament uh, oral, amendamentul cu amendament oral, deci. Vot strâns, se adoptă 26 la 15. Secretariatul ne-a subliniat că în viitor ar putea fi făcute niște note de subsol pentru aceste subiecte, nu ar trebui neapărat incorporate în text. Amendamentul 8 devine caduc. Amendamentul 10, domnule raportor, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă clar. Amendamentul 65 și amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Clar respinse. Amendamentul 67 al domnului raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă clar. Și acum uh, trecem la un vot final. Deschidem votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă cu 35 voturi pentru, un vot împotrivă și patru abțineri. Prin urmare, vă mulțumim foarte mult, doamnă Ivanova. Suntem uh, gata să uh, vă apărăm poziția în cadrul Comisiei ENVI. 41 de membri au fost uh, prezenți, o asistență minunată pentru un astfel de vot. Și trecem acum la următorul aviz. Doamna Schwab este cel care va lua cuvântul. Domnule președinte, doamna Carfal își cere scuze, este vicepreședinte acestei comisii, dar trebuie să sărbătorească victoria electorală grandioasă din uh, Finlanda. Deci, uh, trebuie să votăm astăzi fără uh, dumneavoastră, însă cred că am ajuns la un conținut foarte bun pentru acest aviz. Right, well thank you very much. Did any, any of the shadows want to comment? Mulțumesc foarte mult. Dintre raportori din umbră dorește cineva să intervină? Atunci trecem la vot. Dacă nu... Votăm uh, pachetul prin roamingul, forma modificată. Începem cu articol 1, amendamentul 95, depus de mai mulți colegi. Votul este deschis la 95. Votul este închis. Respins. 96, amendamentul domnului Head. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 98, Tarabela și alții. Vot, vot deschis la 98. Votul este închis. Respins. V-aș ruga să votați mai repede, pentru că avem foarte multe puncte de votat. Amendamentul 97 de Young, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Cu o majoritate de doar două voturi. 99, amendamentul domnului Head. Votul este deschis. Vot este închis. Respins. Amendamentul 100 cu amendament oral, îl vedeți acolo, în materialul tipărit. Pentru, împotrivă, se adoptă. Toate celelalte devin caduce. Ajungem la 102. Domnule Hanslick, pentru, împotrivă, se adoptă. 103, domnul De Jong, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 105, domnul Abad, votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 104 devine caduc. Amendamentul de compromis numărul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem direct la 110, votul e deschis. Votul este închis. Respins. 111. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă 22 la 19, 112 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 12 raportului pentru împotrivă se adoptă, 113 Tarabela și alții pentru împotrivă se adoptă, 114 Kreutzmann și alții pentru împotrivă se adoptă, 115 doamna Comi pentru împotrivă se adoptă și acesta. Trecem acum la 116. 116, vot e deschis. Închidem votul. Respins. 117. Vot deschis la 117. Votul este închis se adoptă. 118, deschidem votul. Închidem, se adoptă 25 la 16, 119 pentru, împotrivă, respins clar, 120 pentru, nu, deschidem votul la 120, Domnule Schwab, nu aveți decât un singur vot, de oricâte ori apăsați butonul. Respins. 14 pentru 27 împotrivă. dat de compromis 18. Pentru verificăm electronic. O, dat de compromis 18. Deschidem votul, se adoptă cu 24 la 16. 124, trecem direct la amendamentul domnului De Jong. Deschidem votul. Închidem votul. Respins, clar. Amendamentul de compromis numărul 2. Uh, prin ridicare de mâini vă rog, amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, uh, se adoptă. Amendament de compromis 3 pentru, împotrivă, se adoptă și acesta. Amendamentul 16 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 136. Deschidem votul la 136. Închidem votul. Respins. 137 pentru, potriva, respins. 138 pentru, împotriva respinsul acesta. 139 pentru, împotriva respins. Amendamentul 140, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 141. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 142. Nu se votează, era la fel cu 137. A fost respins deja. 143. Deschidem votul. Închidem votul. Foarte rapid, respins. 144, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 145 pentru, împotriva, respins. 146 pentru, Cred că trebuie să verificăm electronic la 146. <coughs> Închidem votul. Respins. Și acesta amendamentul 17. Pentru. Împotrivă se adoptă. Amendament de compromis 4. Pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 19 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 20 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Am de compromis 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 158. Pentru, împotrivă, Respins. Întâi de compromis 6. Să, să, să verificăm la 6. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Deci, amendamentul de compromis 6 este respins. Așa că trebuie să votăm individual celelalte amendamente. 160 pentru 160. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 159. Deschidem votul. Închidem. Respins. 161. Deschidem votul. Închidem. Respins. 165. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 162. Poate unul o să treacă. Ia, A trecut unul. 162 a trecut. Îl felicităm pe doamna Tun. 167. Deschidem votul la 167. Închidem votul. Se adoptă. Mă de compromis 7 pentru, Haideți să verificăm la momentul de compromis 7. Închidem votul. Respins. PPE, ALDE, ECR, toți sprijineau acest compromis. Acum se pare că v-ați răzgândit. Așa să fie. Mai verificăm? conformitate cu lista mea de vot, amendamentele au sprijinit de PPE, de ALDE, de ECR și de Verzi, dar doi, do, doar 14 persoane au votat pentru, deci v-ați răzgândit. Sau lista de vot nu era, nu era bine scrisă. Haideți să verificăm. Amendamentul de compromis 7. Nu, a fost clar respins. Însă, aparent, era, era sprijinit de foarte multă lume, dar n-a primit destule voturi. V-ați răzgândit. Trecem atunci la 170. 170, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 171, votul este deschis. Vot este închis. Respins. 173. Vot este deschis. Vot este închis acum. Respins și acesta. 177. Vot este deschis. Haideți să ne pierdem ritmul. Închis. Respins. 169. 169, votul este închis, respins. Să vedem dacă doamna Tână să aibă noroc încă o dată. Pentru 168. Pentru împotriva. Se adoptă clar, nu mai verificăm electronic. Vă mulțumim, doamnă Tân. Toate celelalte devin caduce. Așa că trecem la 180. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. ...181 devine caduc, 182... e la fel, așa că trecem la 183 pentru, împotrivă se adoptă. 184 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă se adoptă. 186 187 numai Salvini pentru împotrivă respins, 187 amendamentul de compromis 9 pentru împotrivă se adoptă. Trecem la 200, Tarabela și alții, pentru împotrivă se adoptă. 201 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Mm, votăm la amendamentul de compromis 10. Închidem votul. Se adoptă. 211, domnul Salvini, pentru împotrivă, respins. Respins. 212, doamna Thun, pentru împotrivă, respins. De data asta n-ați avut noroc, uh, domnule Thun. Amendament de compromis 11, pentru împotrivă, se adoptă. Așa că trecem la amendamentul 226. Pentru împotrivă se adoptă. 24 devine caduc, ajungem la amendamentul de compromis 12 pentru împotrivă se adoptă. Trecem la 228. Vot este deschis la 228. Închidem votul. Respins. 229. Votul este deschis. Închidem votul, este respins. Amendamentul 230, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 231, cine stă pentru, împotriva, se adoptă de asemenea. Amendamentul de compromis 14, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 238, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 239, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 14, cine stă pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 246, cine pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 247. S-a deschis votul la amendamentul 247. And uh, that's, the vote is closed. S-a închis votul. A fost a fost respins, este identic cu 248 și acesta a fost respins. 249, cine este pentru? Împotrivă. Deci, repetăm, cine este pentru 249 împotrivă se adoptă clar. Amendamentul 250 pentru, împotrivă se adoptă. 26, cine este pentru, împotrivă se adoptă. De asemenea, amendamentul 251. S-a deschis votul pentru amendamentul 251. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 252. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost de asemenea respins. Am ajuns la amendamentul de compromis la articolul 15. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă? Clar. Trecem la amendamentul 261. S-a deschis votul pentru amendamentul 261. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 262. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat cu o diferență de un vot. Cineva nu a votat, văd că. Amendamentul de compromis 16. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Cine stă pentru? Împotrivă. Adoptat. Trecem la amendamentul 28 al raportoarei. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă clar. Apoi, Amendamentul 277 ca o adăugire. Cine stă pentru? Împotrivă? Adoptat. Așadar, 276 este caduc. Acum, amendamentul 279 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 278 s-a deschis votul. S-a închis votul și acesta a fost respins. Amendamentul 281. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 280. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost de asemenea respins. Deci, am, amendamentul 282 acum cine este pentru, împotriva, adoptat. 284 e caduc. 285 și 286 cu un amendament oral din partea domnului Kreutzmann. Nu, e caduc. Celelalte sunt caduce. Continuăm cu 287 al doamnei Șaldemose. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 288, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 29, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 291, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 293 S-a deschis votul pentru amendamentul 293. S-a închis votul. Respins 294. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 295. Cine stă pentru? Împotriva se adoptă. 292 e caduc? Da. Atunci, amendamentul 296. S-a deschis votul pentru acest amendament. S-a închis votul. Respins. 297. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 298. S-a deschis votul. Poate ar fi trebuit să votăm în bloc. S-a închis votul. Sunt aceleași majorități. De fapt, 299 acum. Cine stă pentru, împotrivă, respins clar. Amendamentul 300. Cine stă pentru, împotrivă, respins. 301. Cine stă pentru, împotrivă, respins. 302. Cine stă pentru? Haideți să repetăm. Amendamentul 302. Cine stă pentru? Împotriva. Respins clar. Amendamentul 303. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Am ajuns la considerente. Amendamentul de compromis 19. Cred că ar trebui să verificăm electronic, deci s-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat. Drept urmare, trecem la amendamentul 33. Cine este pentru amendamentul 33? Împotriva. Respins în mod clar. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva. Respins din nou. Clar. Amendamentul 35. Versiunea doar pentru limba franceză. Nu. Atunci amendamentul 36. Cine este pentru? împotrivă, respins. Amendamentul 37, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 39, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 40, cine este pentru, împotrivă, adoptat. 41, cine este pentru, împotrivă, adoptat adoptat. Amendamentul 2 al raportoare, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 3, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 4, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 42, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Nu, verificăm, bine. Verificăm amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respins. Deci amendamentul 42 e respins. Amendamentul 43, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 44, haideți să verificăm amendamentul 44. Respins. Amendamentul 45, cine stă pentru? împotrivă. Respins în mod clar. Amendamentul 5, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 46, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 47, cine stă pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 6, cine stă pentru, împotriva, adoptat. 49, cine stă pentru, Cred că trebuie să deschidem votul pentru amendamentul 49. S-a închis votul. 20 pentru, 20 împotriva, deci respins. Amendamentul 50. S-a deschis votul pe marginea amendamentului 50. S-a închis votul, respins. Amendamentul 51. Cine-i nu. Cred că trebuie să votăm electronic. S-a închis votul, adoptat cu o diferență de două voturi, 20 pentru, 18 împotrivă. Amendamentul 52 al domnului De Jong. S-a deschis votul pentru amendamentul 52. A fost respins. Amendamentul 53 al domnului De Jong. Cine este pentru? Puteți să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotriva? Respins clar. Amendamentul 54, tot al domnului De Jong. Cine este pentru? Împotriva? Respins de asemenea. Amendamentul 55 al domnului Salvini. Cine este pentru? Nu, cred că trebuie să verificăm de această dată. Amendamentul 55 al domnului Salvini. S-a închis votul, respins cu o diferență de două voturi. Amendamentul 56 al domnului De Jong. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 58 al domnului Rochefort. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 57 al domnului Engstrom și alții 500 pentru împotriva adoptat. Amendamentul 59, cine stă pentru, împotriva adoptat. Amendamentul 60, pentru, împotriva adoptat. Amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Cu o majoritate clară. Amendamentul 61. Cine este pentru? împotriva Respins. Amendamentul 62. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 63. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins de asemenea. Amendamentul 65. Cine stă pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 66. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 67. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 68. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 69. Cine stă pentru? Împotrivă. Respins. Verificăm? Ok, verificăm amendamentul 69, amendamentul doamnei Turunen. S-a închis votul? Da, ați avut dreptate. A fost adoptat 21 de voturi pentru, 19 împotrivă. Amendamentul 70 al domnului Roșfor. Cred că trebuie să verificăm și acest amendament. Amendamentul 70. votul s-a închis. A fost respins. Amendamentul 71. Domnul De Jong. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins clar. Amendamentul 73. Domnului De Jong. Cine stă pentru, împotrivă? Respins de asemenea. Amendamentul 73. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 74. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 76 e caduc. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 79, cine este pentru? Împotriva. S-a adoptat amendamentul 80, cine este pentru? Împotriva. Nu. Cine este împotriva? Se adoptă. Amendamentul 81. E corect? Da, amendamentul 81. Cine este pentru? Cred că va trebui să verificăm amendamentul 81. S-a închis votul, adoptat cu 22 de voturi pentru, 16 împotriva. O, amendamentul 82, cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 8, cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 83, cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 9, cine stă pentru? Împotriva. Adoptat. 84, pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 85, pentru? Împotriva. Adoptat. Amendamentul 86 pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 87, cine este pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 88, cine este pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 89, 89, cine este pentru, împotriva, respins. Amendamentul 91, cine este pentru, împotriva, respins. Amendamentul 10, cine stă pentru, împotrivă, adoptat. Deci 90 e caduc. Atunci amendamentul 92, cine stă pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 93, cine stă pentru? Cred că ar trebui să verificăm amendamentul 93. S-a închis. Votul este adoptat Majoritatea clară. Amendamentul 94. S-a deschis votul pentru amendamentul 94. S-a închis votul și acest amendament a fost respins. Supun întregul aviz la vot electronic. S-a deschis votul pentru întregul aviz. S-a închis votul. A fost adoptat cu 34 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Deci mulțumim doamnei Corhola în... această deci prezintă domnul Koslovici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o scursă, scurtă remarcă și o propunere, de fapt. Aș dori să fac următoarea propunere în legătură cu voturi. Astăzi ar trebui să luăm o poziție în legătură cu un mandat um, neoficial în legătură cu mo- motocicletele, motocicletele Aș dori să nu votăm astăzi și negocierile cu Consiliul. După părerea mea, cred că nu există diferențe majore între uh, poziția Parlamentului și cea a Consiliului. Deci aceasta ar fi, aceasta ar fi propunerea mea. Da, ați anticipat uh, următorul punct de pe ordinea de zi. Avem nevoie de 21 de voturi pentru, pentru a adopta un mandat. Văd că domnul Panțării nu este prezent, deci trebuie să dăm cuvântul uh, inițial domnului Van de Camp. Sunt sigur că dumnealui a ascultat ce a spus de dumneavoastră. Domnule Van de Camp, propuneți să vă acordăm un mandat dumneavoastră și echipei de negociere pentru a, a negocia cu Consiliul uh, regulamentul, așa numitul regulament L. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este foarte clar care este poziția uh, a Parlamentului. Ar trebui să încercăm să lucrăm în două lecturi, dar propunerea mea ar merge în direcția uh, unei singuri lecturi. Este vorba de un dosar foarte tehnic, care conține foarte multe uh, detalii tehnice, care vor fi negociate și până la urmă este vorba de aspecte foarte deosebite care mm, se ramifică în toate dir- uh, direcțiile. Pentru a accelera Uh, această, această procedură, am ajuns la concluzia să încercăm să rezolvăm dosarul într-o lectură, pentru că astfel creăm o clarificare necesară pentru industria și îmbunătățim situația și pentru, pentru mediul înconjurător, dacă am avea un regulament mai clar. mulțumesc. Domnul Cozonic a spus deja. Mulțumesc. Înțeleg poziția colegului meu. Dar Parlamentul European a cerut uh, redactarea une, unei analize de impact și ar trebui să avem această analiză de impact înainte să începem negocierile cu Consiliul. Doamna Gebhardt, acum. Voi fi foarte subcintă, pentru că colegii uh, doresc să plece, dar totuși trebuie să votăm. Grupul meu politic, în mod Uh, tradițional are o atitudine critică în legătură cu încheierea unui proces legislativ în prima lectură. Dar în acest domeniu este un, uh, un domeniu tehnic și dorim sau suntem pregătiți să acceptăm o excepție în legătură cu rapoartele domnului Vitela și raportul domnului Van de Cam. Deci suntem pregătiți să votăm uh, acest lucru acum. Vă mulțumesc. Domnule Van doriți să reveniți? Da, domnule președinte. Doresc să mă adresez din nou uh, colegilor în legătură cu această evaluare de impact. Rezultatele acestei valori de impact vor fi parte a negocierilor. Deci vom vom avea o analiză de impact și vom ține seama de rezultatele acestei uh, analize de impact. Doamna Rüle, acum. Și noi uh, sprijinim ideea de a ajunge la un consens în urma unei prime uh, lecturi. Sperăm că în urma analizei de impact vom avea argumente foarte bune care să ne ajute să convingem Consiliul. Problema este că în, într-un procedeu în care se ajunge la un consens în urma unei prime lecturi, există mai puține posibilități de a discuta cu Consiliul, dar poate am găsit o altă soluție pe care am folosit-o în alte locuri, să stabilim o perioadă de timp în care să se ajungă la un compromis și dacă în cadrul acestei perioade de timp nu se ajunge la un compromis, atunci mergem în plenară. Foarte bine. Uh, domnul Panțeri nu este prezent. Dorește cineva să ia uh, cuvântul în locul lui? Uh, doamna, doamna Gebhardt. Da, exact acest lucru, acest lucru l-am făcut. Am vorbit în numele domnului Panțeri mai înainte. Da, atunci vom vota electronic uh, cele două propuneri. Vă aduc aminte că um, avem nevoie de o majoritate de 21 de voturi. Deci va, cred că ar fi mai bine să votăm separat. Primul vot uh, dacă deschidem acum negocierile pe marginea dosarului cu motociclete. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, deci nu ați primit acest mandat astăzi, dar după, dacă veți veni cu evaluarea de impact, probabil îl veți primi. Acum deschidem votul în ceea ce privește tractoarele. S-a deschis votul pentru tractoare. S-a închis votul. 23 pentru. Deci domnul Panțeri a obținut mandatul pentru începerea negocierilor în legătură cu tractoarele. Vă mulțumesc foarte mult. Haideți să mergem mai departe. Domnule Bilan și domnul, domnule Rochefort, datorită faptului că votul a durat mai mult decât ne așteptasem, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Comisia este prezentă pentru a ne prezenta evaluarea de impact. Deci aș dori să mă sătesc dumneavoastră, raportorii. Domnule Bilan, este clar că nu vom putea discuta ambele puncte de pe ordinea de zi. Și ținând cont de faptul că comisia este prezentă pentru evaluarea de impact. Poate doriți dumneavoastră să inițiați discuția raportului dumneavoastră și uh, să discutăm, să avem discuția completă despre acest punct într-o întâlnire viitoare și apoi cred că vom avea nevoie de o jumătate de oră pentru a discuta raportul domnului Rochefort uh, referitor la programul privind protecția consumatorilor. Cred că aceasta este singura alegere pe care o avem. Would it mean that we should also Asta înseamnă că ar trebui să amânăm și termenul de înaintare al amendamentelor, pentru că inițial era prevăzut pentru 28 februarie. Uh, I think, I think you need to discuss that. Cred că va trebui să discutăm asta. Din câte văd, nu mulți uh, dintre raportorii dumneavoastră din umbră sunt în sală. Doamna Corața Bild nu este în sală, doamna Șat de Mose nu este aici, doamna Lochegar nu este prezentă, nici... sau nu, doamna Râlă este, domnul Filidis nu este aici, doamna Salvini nu este aici. Prin urmare, din moment ce raportorii dumneavoastră din numără, nu sunt aici și nu puteți discuta cu ei, uh, cred că va trebui să vă întâlniți cât se poate de curând și să discutați calendarul. Dacă raportorii dumneavoastră în umbră sunt gata să meargă înainte și să aibă o discuție detaliată pe baza amendamentelor, atunci puteți să elaborați un raport. Uh, cred că așa s-ar putea, altfel nu. Uh, domnul Bielan, da, atunci am putea amâna întreaga discuție mai bine. Domn președinte, da. Haideți să amânăm uh, cu totul această discuție. Îmi cer scuze pentru asta. Aș dori să-i rog pe coordonator să se asigure că uh, toți raportorii din uh, umbră vor fi prezenți la următoarea noastră întâlnire. Look, why don't, why don't you open the discussion? Let's present it. Let's see how we get. Haideți să începeți totuși discuția, să vedem cum se prezintă lucrurile, însă vreau ca domnul Roșfor să aibă totuși puțin timp pentru raportul său. Deci, domnule Bielan, puteți începe. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul IMI, care este actualmente folosit uh, pentru a schimba informații pe baza directivei cu privire la uh, recunoașterea calificărilor pe piața internă, uh, funcționează încă pe baza unei decizii și a unei recomandări a Comisiei. Prin urmare, nu avem un instrument juridic uh, unic ca temei de funcționare și aceasta cred că este principala problemă și principalul obstacol în care extinderii acestui sistem. Acest sistem a devenit un instrument extrem de util pentru cooperarea zilnică între uh, administrații ale statelor uh, membre și pentru uh, schimbul de uh, informații în diverse limbi. În raportul meu m-am axat pe eh, mai multe subiecte. Mai întâi pe introducerea unei proceduri legislative eh, ordinare. Propunerea, obișn... propunerea actuală unifică toate elementele sistemului în cadrul uh, unui singur instrument legislativ, însă cred că dacă acest uh, sistem uh, IMI ar trebui extins și la alte domenii de legislație europeană, atunci totul ar trebui să fie bazat pe nou regulament. Am propus să eliminăm actele delegate și anexa 2. Extinderea sistemului IMI la noi domenii de politică în viitor ar putea necesita schimbări la uh, funcțiile existente uh, ale sistemului de informare al pieței interne. Ar trebui să decidem însă asupra acestor schimbări în procedura legislativă obișnuită. Uh, Apoi, uh, cealaltă chestiune importantă este cea a stocării uh, datelor. Articolul 13 introduce uh, necesitatea de a păstra și a stoca date și informații pentru o perioadă mai lungă de timp. Actualmente perioada este de șase luni. Din moment ce nu avem o analiză de impact pentru această dispoziție, propun să păstrăm soluțiile existente în ceea ce privește stocarea datelor. Cel de-al treia subiect vizează accesibilitatea pentru uh, părți terțe, pentru părți externe. Având în vedere buna funcționare a sistemului uh, IMI, uh, acesta fiind gestionat de administrația statelor membre, e bine, eu aș avea uh, probleme ca acest sistem uh, să fie deschis pentru uh, terțe părți, fără uh, vreo analiză de impact uh, presupusă de uh, o asemenea schimbare și uh, mă gândesc că uh, la toate acestea în contextul uh, protecției datelor. O discuție detaliată cu privire la acest raport este încă în curs. Am avut o reuniune cu Comisia și cu președinția, am avut două întâlniri cu raportorii din umbră și vom mai organiza asemenea întâlniri și în viitor. Aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați uh, pentru cooperarea lor constructivă și sunt uh, deschis la amendamente pentru a putea ajunge la un compromis uh, cu privire la acest text. Funcționarea adecvată a sistemului informatic al pieței interne oferă o valoare adăugată pieței interne și, în aceeași măsură, este o facilitate pentru consumatorii care funcționează și ei pe piața internă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dăm atunci cuvântul domnului Schwab, doamnei Gebhardt pentru doamna Șaldemose, doamne Parvanova, doamnei Râle, în această ordine. Domnule Schwab. Coleg. Vă mulțumesc, doamna președinte, doar să mulțumesc și domnului Bilan, raportoarea noastră din umbră, doamna Corața Bilan nu poate fi prezentă aici astăzi și m-a rugat să vă prezint câteva uh, opinii despre acest raport. Opinii cu care sunt și eu de acord. În primul rând, uh, Propunerile domnului Bilan uh, nu întăresc acest text și de fapt îl slăbesc. Noi considerăm că colaborarea în domeniul mobilității transfrontaliere a lucrătorilor sau persoanelor fizice autorizate ar trebui să fie consolidate, dar acest lucru ar putea funcționa doar dacă Uh, sistemele de care este nevoie în Europa sunt sisteme clare și care funcționează și sunt înțelese uh, și nu transmit uh, informații false. Deci nu ne dorim să preluăm propunerea domnului Bielan, să transformăm totul într-un schimb de informații. Ce ne dorim noi este o cooperare administrativă pe engleză, în, în engleză Administrative Corporation. Apoi, înțeleg motivele domnului Bilan legate de excluderea actorilor externi. Aceste sisteme generează și administrează date cu caracter personal deci accesul asupra acestor date trebuie să fie unul foarte restrâns. Însă, în același timp, asemenea sisteme pot funcționa doar în momentul uh, sau nu pot funcționa dacă nu pot fi accesate de diferitele autorități naționale un solicitant poate să aibă posibilitatea să se implice în acest sistem într-o formă sau alta. Acum, în legătură cu actele delegate, se pare că se creează până la urmă un consens, un consens cu care noi nu am fi de acord. Întrebarea care se pune din ce moment ar trebui să fie șterse aceste date. Până în acest moment, uh, datele pot fi șterse după șase luni. Comisia își dorește prelungirea acestei perioade. Noi am avea o, o părere critică față de această propunere, însă suntem convinși că vom găsi o soluție bună până la, până la sfârșit. Protecția datelor personale, desigur, trebuie să aibă un rol important. Acum, um, secretul acestor informații este un aspect foarte important, pentru că până la urmă sunt uh, salvate tot felul de informații care apoi sunt transmise transfrontalier. Uh, transferul acestor date trebuie să aibă loc într-o perioadă anumită de timp, mai ales dacă ne dorim ca directiva referitoare la recunoașterea profesiilor uh, va duce la crearea unui sistem care funcționează. Deci avem din acest punct de vedere un rol, dintr-un anumit punct de vedere, al comisiei care să monitorizeze acest flux de date, de informații. Trebuie să ne asigurăm cumva că solicitantul unei informații din partea acestui sistem poate să primească această informație printr-o posibilitate sau alta și uh, Colega mea mi-a cerut să supunem acest sistem unui, um, unui test, să ne asigurăm că în momentul în care directiva pentru recunoașterea, pentru recunoașterea profesiilor intră în vigoare, se poate baza pe un sistem care funcționează în mod real. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamna Gheafhata, acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu îmi cer scuze în numele raportoarei noastre din umbră, care nu poate participa la această întâlnire. În numele dumneei aș dori să spun că ea salută propunerea Comisiei Europene. Salută faptul că se discută despre această propunere. O propunere care aduce certitudine juridică, aduce un temei legal pe care ne putem baza și din aceste motive salutăm acest regulament. Ar trebui să avem un sistem um, deschis pentru foarte multe domenii și aici aș dori să adaug o notă personală. După ce am văzut amendamentele domnului Bilan, nu consider că este neapărat bine să limităm atât de mult uh, domeniul de aplicare, așa cum o face domnul Bielan prin amendamentele înaintate. Uh, un aspect foarte important va fi cel al protecției datelor cu caracter personal. În contextul în care părți terți ar putea să aibă acces asupra acestor date și atunci trebuie să reglementăm foarte clar cine vor fi acești actori uh, terți, noi nu am merge atât de departe încât să nu permitem nimănui din exterior să aibă acces asupra acestor uh, date. Cred că și alți uh, actori externi ar trebui să aibă acces la aceste date. Acest acces nu ar trebui să fie blocat total. Cred că trebuie să discutăm acest lucru, uh, protejând însă caracterul datelor personale. Și nu este vorba doar de salvarea și de depozitarea acestor date, deci toate aspectele importante pentru protecția datelor cu caracter personal vor trebui discutate. În rest, ne bucură faptul că putem discuta despre această temă, putem discuta despre această procedură pe care am discutat-o deja de foarte mulți ani și până la urmă este o procedură care va primi uh, un temei legal. Un lucru foarte bun, după părerea noastră. Mulțumesc, doamna Pârvanova. Mulțumesc, domnule președinte trebuie să-mi cer scuze în uh, numele domnului Lockegar, pentru că n-a putut să fie prezent, însă m-a rugat uh, să-i prezint uh, părerea. Domnul Lockegar ar dori să îl felicite mai întâi pe domnul Bilan pentru munca depusă um, cu privire la acest regulament. Nu a fost o sacină um, ușoară și dânsul crede că raportorul a făcut o treabă foarte bună. Cu toate acestea, domnul Lockegaard are câteva comentarii. Mai întâi, dânsul consideră că domnul Bilan dorește să schimbe regulamentul uh, uh, pentru ca acesta să nu mai aibă de-a face cu cooperarea administrativă, ci cu schimb de informații, o schimbare majoră, având în vedere faptul că uh, titlul este propunere de regulament pentru, administrare co- uh, pentru cooperarea administrativă prin intermediul sistemului IMI. Uh, se dorește un schimb mai intens de informații, însă acesta ar presupune că acest sistem ar fi uh, mai greu de folosit pentru probleme complicate. Prin urmare, lucrurile nu ar fi rezolvate, ci din contră. Informațiile însă sunt parte importantă pentru buna funcționare a sistemului IMI. Uh, domnul Ochegar nu susține însă această schimbare. Uh, domnul raportor propune propune uh, ca uh, anexa 2 să fie și ea um, schimbată, însă aici se regăsesc deja în anexe domeniile pentru care a fost gândită IMI. Aici uh, se dorește folosirea procedurii de condecizie, nu uh, procedura actelor delegate. Domnul Garden se dorește să analizeze implicațiile acestei decizii în continuare. Domnul raportor dorește să schimbe termenele pentru eliminarea datelor uh, pentru a se ajunge la un termen uniform de șase uh, luni. În articolul 13, uh, domnul Lockegar consideră că aceasta nu ar fi abordarea cea mai flexibilă pentru că uh, Solvit uh, uh, directiva privind calificarea calificările uh, profesionale deja uh, sugerează păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă de timp. În ceea ce privește posibilitatea de a șterge uh, informații uh, incorrecte, așa cum uh, apare la articolul 18, e bine, domnul Chegar susține propunerea. Uh, raportorul uh, uh susține și uh, refuzarea accesului uh, părților terțe la acest uh, sistem, însă domnul Lockhart consideră că așa nu se asigură o uh, anumită flexibilitate pentru utilizatorii IMI. Dânsul sublinează de asemenea și că e important să ne asigurăm că actorii externi n-ar trebui să aibă acces la informații personale sau la alte tipuri de date care apar în IMI. Doamna Râle, spune domnul președinte. Da, am avantajul să fiu prezent și nu trebuie să citesc un text uh, al unei alte persoane, deci voi putea fi mai succintă. Mă alătur celor spuse de majoritatea antevorbitorilor. Doresc să îi mulțumesc raportorului pentru că a discutat, pentru a dus în discuție um, aspectele critice. Tema părților uh, externe care să aibă acces la acest sistem este o temă uh, amintită și de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Cu cât acest sistem va fi deschis mai mult, cu atât va fi mai greu să garantăm uh, caracterul uh, personal acestor date. Este foarte bine că domnul Bielan a abordat această temă, însă abordarea dumnealui de a uh, interzice ac- uh, accesul părților terțe merge prea departe. Cred că să, uh, trebuie, trebuie să găsim o soluție mai diferențiată, să vedem care este obiectivul, scopul pentru acest acces la informații și așa mai departe. Acestea ar fi principalele mele remarci. Vă mulțumesc. Good. Well, thank you all very much. Um, act- Mulțumesc uh, mult uh, tuturor. Reprezentanta comisiei vedem că este în sală, însă nu putem da prea mult timp Însă vă rugăm totuși să interveniți pentru câteva uh, comentarii. Oricum, raportorul va lua legătura cu dumneavoastră după aceea. Vă vom da oricum ocazia să răspundeți foarte pe scurt la ce s-a spus. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Evident, noi suntem foarte mulțumiți de sprijinul general arătat uh, în raport de către domnul Bielan și de către ceilalți raportori din umbră. Toate îngrijorările pe care le avem uh, din partea Comisiei deja au fost uh, ridicate de vorbitori. Noi chiar dorim să păstrăm sfera de cuprindere a acestui regulament la uh, cooperare administrativă, nu să o reducem la uh, schimbul de informații doar. În ceea ce privește actorii externi, este important ca aceștia să fie integrați, pentru că este absolut vital acest lucru pentru Solvit. În același timp, însă, plănuim ca facilitățile uh, pentru actori externi, uh, din punct de vedere tehnic, să fie total separate de uh, IMIAș, dar n-ar fi probleme cu protecția datelor și cu confidențialitatea. Uh, noi vom continua să susținem uh, propunerea legată de actele delegate, însă ne preocupă mai mult uh, uh, dispariția posibilității de a avea proiecte pilot. Pentru noi însă e important să existe această posibilitate pentru a putea testa tot felul de aspecte. În ceea ce privește perioada de păstrare, cred că aici este o neînțelegere, pentru că propunerea Comisiei spune că datele personale vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult decât 18 luni. Asta însă înseamnă că pot fi șterse până în 18 luni. Noi păstrăm uh, uneori datele personale pentru 0 luni, imediat ce le-am uh, înregistrat. Deci vrem să subliniem uh, că păstrăm perioada relevantă pentru um, fluxul uh, de muncă uh, respectiv. Uneori perioada merge până la uh, uh, ani uh, în alte regulamente. Deci, odată că avem 18 luni, am redus uh, această perioadă. Însă dacă mai și uh, reducem sub această perioadă, Solvit uh, ni se va adresa și ne va spune că lucrurile n-au fost uh, implementate așa cum uh, trebuie. Uneori uh, plângerile se păstrează, însă datele nu și atunci ar trebui să spunem oamenilor, ne pare rău, uh, nu mai avem datele care uh, apăreau în plângerea dumneavoastră. Oricum, suntem gata să mai lucrăm cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a face progrese în legătură cu acest dosar. Mulțumesc! Sum up, then. Domnule Bilan, doriți să rezumați? Vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute. Date fiind condițiile actuale, dezbaterea a fost una extrem de scurtă, așa că nu sunt sigur dacă o să mai putem respecta actualul calendar de lucru, mai ales întrucât așteptăm explicații mai detaliate din partea Comisiei Europene. Consider că N-ar fi apărut atâtea divergențe de opinie între colegi dacă am fi primit studiul de impact din partea Comisiei Europene de la bun început. Nu așa au stat lucrurile. La momentul respectiv, Comisia Europeană spunea că propunerea lor nu face decât să codifice status quo-ul existent. Aș vrea să privesc înapoi la situația existentă și la protecția datelor personale. Aș vrea să văd uh, să, să, ca termenele existente să fie păstrate. Aș mulțumi doamnei Rule pentru opiniile domniei sale și pentru declarațiile făcute. Mă bazez și pe opiniile Inspectorului European pentru protecția datelor, care este la îngrijorat de propunerile Comisiei. Vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute și sper că o să avem o dezbatere mai detaliată la una dintre întâlnirile viitoare ale Comisiei noastre. Vă mulțumesc. Președintele, o să vedem ce o să putem pregăti pentru dumneavoastră. Să cred că între timp doamna Grama va putea veni la o întâlnire a dumneavoastră și a raportorilor din umbră să vă ofere detalii suplimentare și o să vedeți atunci dacă termenele mai sunt uh, satisfăcătoare pentru toată lumea. Cam asta îmi sugerăm noi în momentul de față și dacă vreți apoi și o dezbatere publică putem aranja și asta eventual. Vă mulțumesc tuturor, mulțumim și comisiei. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume lansarea unei noi proceduri privind programul pentru consumatori 2014-2020. Avem un răbdător raportor, domnul Rochefort. Sugestia mea ar fi ca doamna Maină să ne facă o prezentare și să avem câteva comentarii inițiale și eventual dacă credeți că e cazul să avem și alte întrebări? O să vedem cum putem include asta în calendarul nostru. Nu știu dacă vreți să prezentați programul sau o lăsăm pe doamna Miner să-și facă prezentarea direct. Euh, Domnule președinte, îmi convine dacă avem o jumătate de oră la dispoziție pentru subiect. Asta dacă, evident, comisia poate să se exprime foarte rapid. Dacă nu, atunci uh, comisia trebuie să se exprime prima și apoi vom avea un schimb uh, de uh, opinii la viitoarea luni a comisiei IMCO. N-aș dori să să masacrăm acest punct, dacă îmi permiteți să mă exprim astfel. Well, I think we have already... Cred că deja am discutat cu interpreții. O să avem, în că 25 de minute împotrivă, împreună. Oricum, cred că centrul de greutate a ceea ce urmează va fi uh, prezentarea doamnei Miner. Haideți să vedem ce părere aveți. Urăm bun venit, domnule Martin, care este uh, directoare la Comisia Europeană, răspunzătoare pentru afacerile consumatorii. Domnul Tarabella doresc să intervenți mai târziu. Doamna Miner. Mulțumesc, domnule președinte. Să încerc să fiu uh, pe cât de concisă posibil. Două observații introductive pentru a preîntâmpina întrebările evidente. Astăzi vă prezint programa pentru consumatori 2014-2020. Acesta vine după, vine după programul care se încheie în 2013 și va însoți agenda pentru consumatori care încă nu a fost publicată de comisie și pe marginea care vom avea o diere joi. Cele două nu sunt, o, sunt succesiune perfectă, așa se intenționa, însă în conformitate cu planificarea pentru cadrul financiar multianual, am înaintat propunerea de program înainte ca această agenda a consumatorilor să fie definitivată. Pot să vă asigur însă că suntem conștienți de nevoia de ne asigura că programul sprijină agenda și că agenda uh, se referă foarte bine și la acest program. Al doilea punct este unul de ordin tehnic. Propunerea ia forma unui regulament, uh, programul actual la forma unei decizii. Vreau să vă asigur că asta nu e o diferență majoră, s-a făcut însă din două motive principale. Odată, în conformitate cu doctrina juridică actuală, dacă oferim avantaje directe diferitelor, unor diferite organizații, propunerea trebuie să ia forma unui regulament și asta se aliniază și cu celelalte programe din cadrul financiar multianual. Obiectivul acestui program, prin urmare, este alinierea politicilor prin consumatorii cu uh, obiectivele Europa 2020 pe care le vedeți pe planșă. Programul se bazează pe informații obținute de la foarte multe surse, evaluarea pe parcurs a programului actual și pe studiul de impact pe care l-ați primit. Am discutat cu toate grupurile interesate, cu membrii rețelei pentru politica, politica pentru consumatori, cu organizațiile consumatorilor reprezentate în grupul consultativ european al consumatorilor și, de asemenea, am luat în considerare un număr semnificativ de rapoarte importante generate de Parlament, care și-au avut originea în, acest, în această comisie, raportul Moser, Head și așa mai departe. Politica pentru consumatori este o politică relativ uh, recent introdusă la comisie și am încercat să răspundem noilor provocări, însă în linii mari uh, uh, veți descoperi că există o continuitate semnificativă între programul propus și cel actual. Ce am încercat să facem în lumina valorilor existente este să redirecționăm, să redirecționăm mai bine cheltuielile, să le concentrăm în direcția celor provocări pe care noi considerăm că vor fi importante în anii ce urmează. În ceea ce privește bugetul total, este vorba de 197 de milioane de euro, un buget de fel ca pe 7 ani, 2014-2020, ceea ce înseamnă 125 de milioane în, la prețurile din 2011, în momentul la care a fost formulată propunerea, o creștere foarte mică a nivelului actual al cheltuielilor sub programul actual și se includ și cheltuielile administrative. E vorba de cheltuielile necesare sprijinirea agenției executive care gestionează cea mai mare parte a acestui buget. este, vă puteți da seama, un program de mică amploare din punct de vedere bugetar, însă trebuie spus că în propunerea sa Comisia a decis să păstreze nivelul actual al cheltuielilor în ciuda constrângerilor de ordin financiar cu care se confruntă toate instituțiile în prezent. Deoarece programul este unul de mică amploare, ca o picătură de apă într-un ocean, din multe puncte de vedere, am încercat să ne concentrăm în materie de cheltuieli pe acele domenii în care putem realiza plus valoare europeană. Vă ruga să reveniți la planșa anterioară. În ce sens plus valoare? În primul rând, când e vorba de a face ceva în baza legislației actuale, programul, de exemplu, prevede cheltuieli pe RAPEX, care este sistemul de uh, alertă rapidă pentru produse periculoase. În al doilea rând, vrem să cheltuim bani pe măsuri care își au logica la nivel european, acțiuni care se concentrează esențialmente pe tranzacții transfrontaliere, de exemplu sprijinim centrele europene ale consumatorului, care oferă asistență și consultanță consumatorilor care au probleme cu achizițiile transfrontaliere. Investim în colectarea de date factuale pe care se bazează politicile pentru consumator la nivel european și de asemenea sprijinim organizațiile consumatorilor care funcționează la nivel pan-european. De asemenea, dăm posibilitatea realizării unor măsuri naționale sau eficientizării acestor măsuri. E vorba de schimburi, de exemplu, de bune practică, de exemplu, și de asemenea capacităm administrațiile naționale să realizeze mai mult, eventual cu resurse mai limitate. Vedeți că sunt patru obiective specifice și vedeți aici și o defalcare defalcarea cel puțin inițială, în forma propusă, a bugetului pe cele patru obiective, siguranță, cam 22% din buget, informare și educație, inclusiv sprijin pentru organizațiile consumatorilor, drepturi și remedii sau compensații și impunerea respectării drepturilor consumatorului. Principalii beneficiari E bine, mulți bani vor fi cheltuiți după procedură de ofertare, însă beneficiarii includ și autoritățile naționale, centrele europene consumatorilor și organizațiile consumatorilor care operează la nivel european. Care sunt schimbările în raport cu actualul program? În primul rând, concentrare sporită pe impunerea aplicării normelor. E foarte important ca regulile enunțate în achiul comunitar referitor la consumatori în directivele europene, e important ca aceste dispoziții să fie aplicate în practică, fie când e vorba, că e vorba de siguranță, fie că e vorba de drepturile consumatorilor, care, a căror respectare este impusă de această respect, rețea a drepturilor consumatorilor, de protecție consumatorilor. Am, am uh, avut în vedere o creștere a limitei maxime de la 50% la 70% în viitor. Am avut temporar o limită de 70% după valul de extindere anterior și am considerat că a fost într-adevăr o alocare justificată a acestor fonduri. Am propus să revenim la această cotă. Ceea ce privește despăgubirile, Uh, vom investi în realizarea acestei platforme de soluționare a litigiilor. Sperăm că propunerea actuală va fi funcțională până la momentul respectiv și avem în vedere o reconsiderare a instrumentelor educaționale. Am făcut o evaluare a celor existente, am concluzionat că multe dintre aceste instrumente uh, țin mai mult de secolul 20 decât de secolul 21, deci intenționăm să lucrăm cu un portal interactiv pentru schimburile, de exemplu, de bune practică între protagoniștii majori, esențialmente instructori și alți formatori. Am încercat să merg pe cât de repede posibil. Sper că am lăsat suficient timp pentru comentarii din partea membrilor comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumim și noi, domnule Miner. Haideți atunci să deschidem discuția. Avem ceva timp la dispoziție, așa că dau cuvântul raportorului, în primul rând, pentru reacțiile inițiale. Uh, văd că și doamna Bereș este aici. Buzec nu este aici, nu știu dacă domnul Schwab dorește să intervină, da. Și oricine altcineva. Doamna Rule, sunt sigur. Și, și domnul Tarabela deja ne-a făcut semn. Domnule Roșor, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Cred că sunt două lucruri îmbucurătoare aici. În primul rând, în raport cu ce s-a solicitat în această comisie cu câțiva ani în urmă, de data aceasta avem un program special pentru consumator care este separat de programul de sănătate. Cele două nu mai sunt puse la oaltă. În al doilea rând, avem un buget care într-adevăr nu este foarte mare, dar care a rămas acolo. Mă bucur că a rămas acolo. N-am de ce să mă plâng, mai ales că mă gândesc că ar fi putut să fie redus considerabil. Doamna Miner a explicat acest paradox care totuși ne deranjează și anume faptul că această agenda consumatorilor va fi discutată după ce se discută programul pentru consumatori. Dintr-un punct de vedere, e bine, pentru că această agendă va avea un câmp de domeniu de aplicare mai larg, va avea în vedere acțiuni care implică și alte direcții generale ale Comisiei. Totuși, situația este invers decât am fi dorit în mod normal probabil nu o să existe consecințe negative serioase asupra ansamblului de măsuri, însă totuși trebuie să spunem că situația este departe de a fi ideală. O observație cu caracter general, în ciuda tuturor acestor lucruri. Deci, pe de-o parte, mă bucur că bugetul a fost menținut la nivelul la care este, însă ideea de a pune consumatorul în centrul pieței unice și a, deci a transforma acest consumator într-un centru al politicilor europene Însă, iată că într-un program de mică amploare, am făcut un calcul, 27 de milioane de euro pe an, e vorba de 5 eurocenți pe consumator. Deci 5 eurocenți pe an pe consumator, atâta investim în condițiile actuale, e foarte bine, ar fi foarte bine să nu risipim nimic. Am și un regret general și anume, evident, e bine că am păstrat ceea ce exista, mai ales că bugetul e limitat. E deci, deja deci, o minune că l-avem. Însă, în același timp, mă întreb, avem suficiente resurse? Este comisia suficient de deschisă la noile provocări? E bine că continuăm programul existent, știm că e criză, știm că tot mai mult consumatorul este o poziție vulnerabilă, știm că acest DG Piața Unică urmează să demareze, știm că ne confruntăm cu îmbătrânirea populației și, în plus, ne confruntăm și cu fenomenul mondializării în materie de consumatori. Astea toate presupun o orientare nouă a acestui program și de aceea doresc să atrag Comisiei atenția asupra acestor aspecte. Foarte repede s-a trecut peste obiective, erau pe ultimele planșe prezentate, însă importante sunt aceste obiective. Obiectivul 1, ca și doamna Miner, mă bucur să văd că Într-adevăr, se menționează RAPEX și se menționează în sens pozitiv, e o îmbunătățire acolo și va avea un buget care va permite îmbunătățirea coordonării sistemului RAPEX. Încă o dată, dacă ne gândim la mondializare, deschiderea acestui sistem RAPEX către toate țările lumii este un lucru bun, să nu uităm mai ales în relația cu China, unde există enorm de multe notificări, 58% dintre aceste notificări vin de, în legătură cu producția chineză, e vorba de eventuale pericole la adresa consumatorilor. La obiectivul 2, informare și educație. E important să sprijinim ideea acestui tablou de indicatori, e important să sprijinim organizațiile pentru consumatori care funcționează la nivel european și doar acest buget permite să facem ceva pentru ele. În trecere aș spune că ANEC, asociația care se ocupă de uh, acesta, nu apare în documente, să o găsim altă dată menționată în pachetul normalizare, care este uh, uh lucrurile de care se ocupă ei. Se subliniază aici foarte bine și ideea participării uh, asociațiilor naționale, rezolvarea litigilor, programul TRAS, Însă, în același timp, trebuie să spun că bugetul și mijloacele care, de care beneficiază organizații conservatorilor în diferite state membre diferă foarte mult de la unul stat la altul. Regret oarecum că, bine, vorbim foarte mult de tineri, uitând că există și ceva care se numește învățare pe întregul parcurs al vieții. Mă interesează foarte mult faptul că se fac progrese în materie de uh, transparența pieței, mi-ar place să sprijinim mai mult acele situri de comparare. E vorba de informații importante pentru consumatori. Aș vrea să fie prezentate mai cu pregnanță aici. De asemenea, consider că firmele, și am spus deja acest lucru, firmele n-ar avea decât de câștigat de pe urma unor programe de formare în materie de protecție a consumatorilor, pentru că multe firme nu fac aceasta foarte des nu numai în ideea de a fi de a presta servicii mai bine, mai, mai bine, însă pentru că această formare este complexă și costisitoare pentru firme. Merg foarte repede, evident, prin toate aceste puncte. Al treilea obiectiv, în ceea ce privește uh, rezolvarea litigilor și dreptul la recurs, mă bucur că s-a pus pe picioare acest mecanism de rezolvare a litigilor nu, nu se spune nimic despre sistemul alternativ de rezolvare a litigilor, probabil se regăsește în altă parte, nu se spune nimic de demersul colectiv, de recursul colectiv la justiție și în ceea ce privește al patrulea obiectiv, respectarea legislației, găsesc că este foarte bine că se prevede posibilitatea de cofinanțare a activităților acestui centru european pentru consumatori, care să crească la 70% de la 50%, asta pentru că în statele unde nu există mijloace suficiente, se vor putea totuși registra progrese. Comisia știe foarte bine aceste lucruri, însă v-aș aminti că această creștere a proporției de cofinanțare ar trebui să vină și cu o cerință, o vizibilitate sporită din partea acestui centru european. Știți că doar 15% dintre cetățenii europeni au auzit de acest centru și cred că trebuie progrese și în acest sens. Iată, domnule președinte, acestea au fost observațiile mele în calitate de raportor. Evident, n-am avut timp să spun că îi rog pe colegii mei să participe la această discuție, să o îmbunătățească, să sunt sigur că vor face acest lucru. Vă mulțumesc. Cred că rămâne ceva timp și la dispoziția colegilor, însă o să vă rog să fiți foarte conciși. Nu o să avem foarte mult timp pentru doamna Mainer să ne răspunde. Aș sugera totuși să începem acest proces. Uh, doamna Perez urmează. de ser Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte subcintă. În primul rând, doresc să mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru prezentarea excelentă a acestui nou program este un program esențial dacă ne dorim o piață internă sigură, competitivă și dinamică în același timp. Dacă ne dorim ca consumul să devină un, un uh, instrument esențial de revigorare economică, atunci trebuie să ne asigurăm că cetățenii au încredere în piața unică. IMI reprezintă un instrument foarte bun pentru a garanta drepturile consumatorilor, mai ales în momentul în care cumpără lucruri de pe internet sau transfrontaliere. În al doilea rând, aș dori să spun cât de important este să găsim echilibru între un nivel înalt de protecție a consumatorilor și competitivitatea companiilor. Până acum s-a mers mai repede uh, în ceea ce privește competitivitatea firmelor și nu în ceea ce privește protecția consumatorilor. Și mă bucură faptul că Comisia pune accentul pe consolidarea rolului asoci- uh, asociațiilor și organizațiilor uh, consumatorilor. Este foarte bine că există o platformă pentru schimbarea bunelor practici. Apoi, în al treilea rând, aș dori să subliniez un aspect care, după părerea mea, lipsește în acest moment și este o lipsă importantă. Este vorba de categoria specială a consumatorilor vulnerabili. Salut abordarea uh, comisiei, dar în regulament nu se spune nimic despre uh, faptul că trebuie să ținem seama de numărul tot mai mare de consumatori vulnerabili și de nevoile lor specifice. Uh, aceștia trebuie să devină actori independenți pe piață și mi-aș dori să văd niște măsuri specifice adresate lor. Mai ales pentru că nu se face suficient pentru protejarea acestor consumatori într-o, care se află într-o situație vulnerabilă. Vulnerabilitatea respectivă se produce tocmai datorită faptului că consumatorii respectivi nu pot înțelege informația pe care o primesc sau nu înțeleg sistemele de compensare și de recurs care există. Și apoi, permiteți-mi să spun că mi se pare păcat că nu se pune uh, accent pe această categorie de consumatori și nu, nu se pune accentul pe uh, persoanele în vârstă. Mulțumesc, domnule Tarabel, Ați spus că doriți să interveniți? Oui, monsieur le président. Da, mulțumesc, domnule președinte pot să manifest un anume entuziasm, dacă îmi permiteți. Cred că programul pentru consumatori este timid, îi lipsește suflul și ambiția. Mă gândesc că aici la conținutul acestor uh, legi care sunt uh, uh, vizate și la care mă voi referi subcint. Apoi, programul are ca obiectiv principal plasarea consumatorului în cadrul pieței interne. În practică, însă, nu este nicio inițiativă care se propune Uh, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte două programe precedente. Uh, se vorbește despre un uh, regulament extrajudiciar pentru litigi. Uh, curtea așadar nu mai este responsabilă de recursul colectiv, asta deja de vreo 20 de ani, dar acum ne-am apucat să facem și acest lucru. Al celălalt obiectiv este o informare a consumatorilor. Aici vorbim despre o prioritate fundamentală, însă cu ce mijloace facem asta? Pentru că bugetul actual a fost cheltuit pentru a face, de exemplu, un studiu de piață de nu știu câte zeci de pagini pentru a înțelege că nu știu câți consumatori au uh, probleme. Uh, în 2011, uh, mai mulți, practic, decât au, pro au probleme în 2010. Ori acest studiu mie mi se pare cel puțin inutil. În ceea ce privește tabelul de indicator, nu sunt de acord cu opinia lui colegului meu, pentru că eu cred că uh, e nevoie să avem acest tabel cu indicatori uh, pentru uzul organizațiilor pentru protecția consumatorilor cărora le lipsește vizibilitatea. Ar fi bine să extindem însă acest tabel și la alte domenii. Aici uh, însă mă gândesc la o cofinanțare de 70% pentru a putea permite și uh, altora să ia parte la acest demers. Apoi educarea consumatorilor. Uh, Consumatorii au cheltuit 9 milioane de euro și termin imediat, domnule președinte, 9 milioane de euro așadar, pentru uh, programul educării sau s-au cheltuit, nu consumatorii au cheltuit, pentru acest program de educare a consumatorilor. Și cred că școlile de informare a consumatorilor ar putea fi ajutate. Nu ar trebui să găsim doar un program pe internet uh, pe care, uh, la care să nu apeleze nimeni. Apoi Comisia ne spune că va contribui la realizarea strategiei Europa 2020, însă în practică nu regăsesc vreo propunere sau vreo inițiativă pentru a îmbunătăți uh, pătura cea mai vulnerabilă a uh, populației. Nu văd că s-ar sensibiliza uh, cetățenii pentru a deveni mai uh, responsabili. Prin urmare, mi se pare că nu există ambiție, că programul nu se adaptează obiectivelor principale și resurselor care trebuie folosite, nu se face altceva decât să uh, se practice aceleași alegeri greșite greșite din trecut, uh, aceeași risipă de uh, bani. Dar e clar că trebuie să schimbăm lucrurile. Robert uh, Rochefort vorbea de 25 de milioane de euro, adică 5 centime pentru fiecare cetățean. Până la urmă, 0,002% din bugetul european merge pentru consumatori. Domn președinte, nu mai avem decât două minute la dispoziție. Andreea Schwab, un minut și apoi raportorul un minut pentru a încheia. Domnule președinte, știți foarte bine că încerc întotdeauna să fiu succint. În primul rând, desigur, în momentul în care se discută un program înaintea agendei, nu este foarte bine, deci ne putem întreba dacă nu pot fi îmbunătățite lucrurile apoi. Cred că s-ar putea face acest lucru. Dar trăim în uh, vremuri bugetare foarte dificile deci, în acest context, propunerea Comisiei a fost una foarte bună. În al doilea rând, ne leagă foarte multe lucruri, un rol mai important al acestor centre europene pentru consumatori. Suntem de acord cu un raport de cofinanțare de 70% pentru că există probleme nu doar în noile state membre, ci și în vechi state membre. Statele membre se întreabă de ce ar trebui să cofinanțeze informații oferite consumatorilor de peste tot din Uniunea Europeană? Deci, din acest uh, punct de vedere, o cofinanțare de 70% din partea Uniunii Europene este o idee foarte bună. Deci, și din acest punct de vedere și colegul Busutil este de acord cu această propunere. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, well, I do think that uh, we really need... Mulțumesc, domnul președinte. Cred că acum trebuie să uh, încheiem această ședință. Mulțumim interpreților pentru că ne-au uh, oferit timp suplimentar. Dar, domnule Roșfor, doriți să încheiați? Dacă mă gândesc puțin la calendarul dumneavoastră, deja este unul generos. Da, aș dori să mulțumesc colegilor care au rămas și care au adus contribuții. Vom lucra până pe 8 uh, mai 2012. Pe 14 mai este termenul de depunere a amendamentelor, apoi vom lua în considerare amendamentele pe 29 sau 30 mai. Amendamente de compromis sper eu că le vom avea pentru 19 iunie. În comisie vom vota pe 20 iunie, domnule președinte. Well, I mean, if I can correct you slightly. Aș dori să vă corectez puțin pentru că vorbeați despre termenul de înaintare a amendamentelor, însă cred că va trebui să vă elaborați uh, raportul până pe 8 mai, ceea ce mi se pare puțin excesiv având în vedere că astăzi este 6 februarie. Uh, sper că veți putea să faceți uh, raportul puțin mai uh, repede. Ba nu, era vorba despre 30 martie, sunt domn președinte, mă uitam la altă dată. Deci 8 mai uh, e data de uh, analizarea amendamentelor, însă va trebui să mai vedem puțin cum stau lucrurile cu uh, amendamentele, pentru că vom, vom avea timp uh, să analizăm lucrurile, să facem comentarii și mai departe. Deci 30 martie, data pentru raportul dumneavoastră, atunci totul ar fi mai bine. Mulțumim foarte mult, această ședință este închisă. Aș dori să mulțumesc din nou raportorul, uh, tuturor, raportorului, tuturor celor care uh, ne-a urmărit pe internet. Următoarea uh, reuniune pe 28 și 29 februarie, când vom avea program uh, complet, patru sesiuni. Uh, prin urmare, aștept să vă văd atunci, în persoană sau online. Mulțumesc foarte mult!